Kolleginnen und Kollegen, bitte, please take your... Dragi colegi, vă rog luați loc. Începem cu voturile. Avem deja întârziere de șase minute. Domnul Șnele vrea să intervină. Vreau să fac uh, observație în legătură cu ședința de astăzi dimineață. Ați constatat pe drept că uh, sarcina noastră legislativă nu dispune de uh, timpul necesar. Dar So, das ist aber nicht unbedingt... Nu, aceasta a fost însă uh, cauza problemelor. E o chestiune, de fapt, uh, legată de, propunerile comisiei care au fost uh, prea puține. Eu găsesc că aceste rapoarte de inițiativă ar merita uh, să dispună de discuțiile uh, și de timpul necesar. Dar vă rog, schimbați lucrurile, schimbați lucrurile legate de acord într-o primă lectură, pentru că în felul acesta vom avea o a doua lectură pentru propuneri legislative, vom putea să le tratăm mai intens decât această procedură nedemocratică a acordului după prima lectură. Mulțumesc, Horst Schnellhardt. Eu Eh, trebuie să spun că procedura parlamentară normală eh, de fapt eh, scoate în evidență vizibilitatea comisiei noastre la nivelul opiniei publice și Uh, și eu vă rog și Horst Schnellhardt, vă rog, adresați-vă coordonatorilor cu care colaborați în mod deosebit de bine pentru ca uh, noi să putem discuta procedura uh, activității în comisia noastră, pentru că 25% din timpul pe care noi îl investim este dedicat doar activității legislative trebuie să discutăm aceste aspecte inclusiv la ședința cu coordonatorii. Nu pot decât să împărtășesc rezervele pe care eh, tocmai le-ați eh, prezentat. Și colegul Tatarela acum. Mike. Yeah. Președinte, Domnule președinte, voiam doar să vă rog să votăm mai repede raportul meu, dat fiindcă trebuie să plec la o altă comisie unde să particip la vot. Propunerea mea este o scurtă, să fie o scurtă prezentare. Mi se pare, da, există o plângere că nu există interpretare în daneză. A, spaniola nu se auzea. Bun. Um, sunt de acord cu dumneavoastră și vom vota la punctul 2. Vreau să mai fac două anunțuri. În afara voturilor, avem un coleg pe vicepreședintele nostru și din vicepreședintele se va transforma în președinte și este o mare onoare că din rândurile noastre acum un coleg devine președintele unui stat membru este vorba despre colegul Ianoș Ader. El a fost propus pe 17 aprilie și urmează ca pe doi mai să fie ales și îi doresc colegului pentru noua sa funcție, putere de muncă, sunt vremuri grele pe care le trăim. Noi a fost o plăcere să colaborăm cu el, de altfel i-am spus acest lucru și pe plan personal ne-am înțeles foarte bine și acum vreau să spun ceva în maghiară și anume mult noroc, domnule președinte, nu vreau să creez dificultăți interpreților. Mult noroc în noua dumneavoastră funcție și vă dau cuvântul acum. Mulțumesc. Uh, și eu vreau să vă spun în germană, danke schön, domnule președinte, și de asemenea vreau să mulțumesc tuturor membrilor acestei comisii, mulțumesc domnului Iolainen, anteriorul președinte în această comisie pentru colaborarea cu domnia sa Timp de 19 ani am fost activ în politica țării mele din 1990, iar din uh, 99 am fost președinte în Parlament, iar uh, timp de 3 ani am fost membru al acestei comisii. Am uh, dobândit o experiență amplă. Cei trei ani au constituit pentru mine o îmbogățire. Am descoperit domenii pe care le cunoșteam mai puțin anterior, pentru că eu sunt jurist mai ales pe probleme constituționale. În acest domeniu am activat în Ungaria, iar problemele pe care le-am dezbătut în Comisia ENVI acopereau o paletă largă de la sănătate până la siguranța alimentară, protecția mediului înconjurător. Multe chestiuni au fost abordate și uh, în urma acestui spectru larg de probleme am dobândit uh, experiența am fost și uh, raportor pentru Seliso 3, uh, activitatea pe care am încheiat-o cu succes. A fost un raport care s-a încheiat cu, în prima lectură. Mulțumesc și raportorilor din umbră, mulțumesc pentru asistență, pentru uh, sfaturile bune pe care mi le-ați acordat și contez pe sprijinul dumneavoastră și în viitor. Uh, Poate că la Rio mă voi întâlni cu o serie de colegi pentru că peste două luni voi reprezenta Ungaria la forumul de la Rio. Deci ă, voi întâlni vechii colegi la acest forum mondial. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat ă, ocazia să rostesc aceste cuvinte, dar dați-mi voie să nu particip la vot pentru că mai am încă multe de rezolvat în această ultimă săptămână în Parlamentul European. Mulțumesc, un coleg dorește să vorbească, Richard Zeiber, coordonator din partea PPE. Te rog, Richard. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu cred că trebuie să ne lungim, dar este o ocazie ca atunci când un coleg din rândurile noastre devine președintele unei țări să spunem câteva cuvinte. Și numele lui Peter Liese doresc să mulțumesc lui Ianoș Ader pentru activitatea excepțională pe care a desfășurat-o am dat și câteva interviuri în legătură cu activitatea lui Janos Ader în Parlamentul European și mereu se puneau două întrebări. de ce a lucrat în Comisia Envi și după aceea în legătură cu politica lui Orban. Am spus că Ianuș Ader este jurist și dacă vrei să colaborezi cu Parlamentul European, trebuie să lucrezi într-o comisie cu atribuții legislative, iar Comisia Envi are foarte multe activități în acest sens. Și el a desfășurat în acest sens o activitate extraordinară. Iar în ce privește raportul său cu Orban, am spus că Sevița 3 urmează uh, să se impună, iar el a reușit uh, să ajungă la formule de compromis între diverse grupuri politice și să cadă de acord și cu Consiliul. Asta dovedește capacitatea sa de negociator, disponibilitatea sa de a ajunge la soluții de compromis. Și eu cred că Ianuș Ader tocmai acum în Ungaria va avea un rol foarte important pentru că există foarte multe contacte cu Uniunea Europeană și el știe cum se lucrează aici, el știe ce important uh, este integrarea europeană, ce important important este să respecti regulile europene dacă dorim să facem progrese împreună. în acest sens sunt convins că el va face faă noilor atribuții și mă întreb dacă nu va fi posibil în momentul în care se va vota raportul seveso iii să participe noul președinte al ungariei de asemenea pentru că eh, eu cred că ar fi o idee foarte fericită să oricum, îți mulțumesc, jános și îi doresc ție și Ungariei toate cele bune. Mulțumesc, Richard Zieber. Găsesc că este o foarte bună propunere pe care ai făcut-o și nu cred că cineva se va opune. Bun, mult, mult succes, domnule președinte, în activitatea dumneavoastră și mult noroc. work on Kumpana Yes, of course. Don't forget your Kumpana Parliament. Uh, yeah, sure. Yeah, sure. Yeah. der eine geht. Unul pleacă, alta vine. Am salutat-o încă azi dimineață, observatoarea din Croația din partea grupului SD, Romana Iercovic. Și în felul acesta construcția europeană se extinde iar um, această extindere se prefigurează deja. Bun venit aici în Parlamentul European, în uh, cea mai mare comisie legislativă, Richard Zeber are și dreptate, este și cea mai importantă comisie legislativă din Parlamentul European și sperăm într-un start uh, bun al colaborării noastre. So, dann starten wir aber... Și acum trecem la ordinea de zi și sunt prevăzute voturile. Vă întreb dacă aveți cu toții cartelele de vot la dumneavoastră. Începem cu planul multianual pentru stocurile de somon din Marea Baltică și pentru pescuitul care le exploatează. Și aici este vorba despre compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2, cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Pentru 6 Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 37 pentru 23 împotrivă se adoptă. Mai departe, 34 se adoptă 35 pentru împotrivă. Abțineri se respinge 36 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic amendamentul 43. A votat toată lumea, s-a închis votul. 30 pentru, 30 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm votul pentru amendamentul 10. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se pare că avem un vot în plus față de la S și D. Acum este în regulă. 31 de voturi pentru, 30 împotrivă. E bine că am verificat. Ajungem la 45. Și supunem la vot doar partea a doua de la amendamentul 45, deci pentru partea a doua, ce este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Cine este pentru 46? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, nu e sigur. O configurație interesantă. Verificăm electronic amendamentul 11. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 32 de voturi pentru 29 împotrivă, deci se adoptă. 49 pentru, Împotrivă. Abțineri. Foarte strâns votul, dar se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și supunem la vot amendamentul 50 ca o completare posibilă la 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament oral din partea raportorului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Întreb încă o dată. Cine este pentru amendamentul oral? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 52. Nu, mă scuzați, 53, spune președintele. 53 supunem la vot. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 53. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Deci, suprăm la vot amendamentul 53. S-a închis votul, 37 de voturi pentru, 23 împotrivă se adoptă. Iar acum, 54 bine caduc și ajungem la un amendament oral din partea raportorului. Cine este pentru acest amendament oral? Vă rog să ridice mâna împotrivă. Abțineri se adoptă. Suprem la vot 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 59 pentru. Împotrivă abțineri se respinge, 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru, Împotriva abțineri se, se respinge. Amendament oral. Amendamentul 1. Cine este pentru acest amendament oral? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că s-a adoptat, dar trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 37 pentru 22 de voturi împotrivă, ca atare se adoptă acest amendament oral. Trecem la anexe. 68 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, iar acum considerentele 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar. Verificăm electronic. Amendamentul 2. S-a deschis votul. Votat toată lumea. S-a închis votul. 36 pentru. 23 împotrivă. Carl Schlüter a avut dreptate, a fost adoptat evident, dar mi s-a părut mai puțin clar votul. Amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4. Cade. 29 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și votul final. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 56 de voturi pentru 6 împotrivă, nicio abținere. Sincere, felicitări, Carl Schlüter. So, jetzt geht's weiter mit Trecem mai departe acum la avizul Tatarela. Schimbasem uh, acest uh, punct este fostul punct 14, embarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice. Începem cu amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. repet, pentru că nu cred că era clar ce votăm. Uh, votăm amendament, uh, punctul 14 de pe ordinea de zi, pe care îl discutăm mai repede, pentru că colegul Tatarela trebuie să meargă la o altă reuniune uh, și, drept urmare, punctul, fostul punct 14 îl discutăm acum Votăm așadar punct, la punctul 6. S-a deschis uh, votul. Cine este, uh, votăm amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la punctul 8. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Trecem la punctul 9 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 10, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11, pentru? împotrivă, abțineri. Aș vrea să verificăm electronii, pentru că nu este foarte clar. Amendamentul 11 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 24 pentru, 37 împotrivă, se respinge. Continuăm cu 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la votul final. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 56 pentru, niciun vot împotrivă, 6 abțineri. Felicitări domnului Tatarela. Dann kommen wir jetzt wieder zum Tagesordnungspunkt. Trecem cu aceasta la punctul 10 de pe ordinea de zi, implanturi mamare cu silicon defectoase produse de societatea franceză PIP. Trecem direct la vot. Toată lumea este pregătită. Începem cu amendamentul 26. Cine este pentru? <clears throat> împotrivă? abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Avem 30, un vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 31, pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 33 pentru, împotrivă, abțineri. Putem vota încă o dată pentru că nu a fost foarte clar. 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă la limită, aș spune. Verificăm electronic totuși. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 38 pentru, 23 împotrivă. Nu era foarte clar, am să vă rog să ridicați mâna în mod evident pentru, împotrivă sau abținere. Trecem la 34, un vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, uh, pe două părți, mă scuzați. Și trebuie să votăm numai a doua parte, a doua parte din 40. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. trecem la 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri Mai bine verificăm. Verificăm 43. Electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 39 pentru, 23 împotrivă. Se adoptă. Trecem la Gil Parnio, 44. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Cu aceasta cad o serie bună de amendamente. Trecem la 51. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă la limită. Trecem la 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 se dorește verificare pentru 55. Verificăm electronic 55. A votat toată lumea. S-a închis votul. 30 pentru, 30 împotrivă, drept urmare se respinge. Se putea, ve se putea vedea foarte bine în sală, spune președinte. 56. Votăm acum cine este pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Sau mai bine verificăm, pentru că, iată, tocmai am văzut un rezultat foarte strâns. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 32 pentru, 29 împotrivă. Drept urmare, 57 devine caduc și putem continua cu votul amendamentul 58. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri. Aș dori să verificăm electronic. Verificăm, verificăm 59. A votat toată lumea, s-a închis votul. 35 pentru, 27 împotrivă, se adoptă. Votăm acum amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și atunci votăm 63 cu un amendament oral. Cine este pentru, așa modificat de amendamentul oral? Cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. 64. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 66. Este un amendament lingvistic pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70, amendament lingvistic, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu o mică diferență.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 împotriva abțineri se adoptă, 17 vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Votăm acum a doua parte din 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Votăm așadar 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, dar mai bine verificăm. Amendamentul 20 nu a fost foarte clar. 20, vot electronic, a votat toată lumea, s-a închis votul.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 31 pentru, 28 împotrivă, deci se adoptă. Și trecem acum la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. A votat toată lumea. S-a închis votul. 62 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Felicitări, așadar, uh, co-raportorilor acestei rezoluții. Ați făcut o treabă foarte bună pentru că, iată, ne putem arăta în plen cu asta. Trecem mai departe. Continuăm cu punctul 11 de pe ordinea de zi, indicațiile geografice ale produselor vitivinicole aromatizate. Începem cu votul. În primul rând, este la rând amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm 7. Cine este pentru? Mă scuzați, am mers prea repede. Trebuie să votăm Agri 5. Votăm Agri 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm însă electronic amendamentul 19. A votat toată lumea. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 27 împotrivă, așadar amendamentul 19 se adoptă. Trecem la amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, agri 9, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 20, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 21. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 10. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la 26. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 27, 28, 29 și agri 11 sunt identice, deci le votăm împreună cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 35 cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 37, 38 și Agri 12 votăm împreună cine este pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 40 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 49 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, agri 13, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, agri 14, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 51, devine caduc, trecem la 52, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 55. Un vot pe părți. și votăm numai a doua parte, mi se spune. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. dafür. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, agri 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 14 pentru, împotrivă, am făcut o eroare, spune președintele, trebuie să votăm agri 18. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15, 16 se votează împreună. Cine este împreună? Împot pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58 și agri 20 identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 60 și 61. Pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 62 și 22, identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 64 și 63, mă scuzați, spune președintele, 64 și Agri 23, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 devine caduc. Trecem la considerente. 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la votul final cu privire la uh, proiect. Votăm electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 57 pentru și 4 abțineri. Și cu aceasta trecem la proiectul rezoluției legislative. Votăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 57 pentru, un vot împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului. So, das war bis jetzt die Übung. Jetzt... Acesta a fost un exercițiu, acum trecem la un vot ceva mai dificil pentru că va fi mai lung. Este vorba despre o Europa eficientă din punct de vedere a resurselor. Domnul Gebrandi, raportor. Și va trebui să fim mai atenți pentru uh, a nu încurca amendamentele de compromis și colegul Berlu dorește să intervină. Vă rog. Mult da, Pero creo que tengo que señalar. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez un aspect pe care eu îl consider foarte important. Am prezentat în, în spaniolă două amendamente, 22 și 99. În traducerile în celelalte limbi se spune exact opusul celor propuse de mine. Și nu înțeleg cum s-a făcut această modificare și în limba spaniolă, fiindcă am primit o versiune tradusă în limba spaniolă care spune la fel, exact opusul celor spuse de mine. Prin urmare, amendamentele propuse pe care le vedeți nu sunt ceea ce am vrut eu, chiar opusul. Vreau să subliniez acest lucru, fiindcă nu înțeleg cum s-a ajuns la această proastă traducere, chiar și limba spaniolă. Ich würde vorschlagen, ich... Președintele, aș propune ca în momentul în care punem la vot aceste puncte, dumneavoastră să mai citiți odată amendamentele pentru a verifica Văd că sunteți de acord, atunci așa o să procedăm, ca să nu ne rătăcim într-un fel în traduceri. Și începem cu compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 6. Pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm electronic. Deci, verificăm C6. A votat toată lumea. S-a închis votul. C6 se respinge. Trecem la C7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. C8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. C9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. C10 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Verificăm, deci, C10. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. C10 se adoptă. Trecem mai departe la C11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu a fost foarte clar. Ca atare votăm electronic pentru C11. Dacă a votat toată lumea, S-a închis votul. C11 s-a adoptat, 31 de voturi pentru, 29 împotrivă, C12 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă, C13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, C15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, C16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, C17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, C18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Putem să facem un salt la mine este pagina 6, amendamentul 57, pe două părți. Supunem la vot prima parte a amendamentului 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Din nou un salt. La mine este pagina 9. Supunem la vot amendamentul 94. Deci, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, doresc să verificăm electronic, nu era foarte clar. Supunem la vot prima parte amendamentului 92, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, S-a închis votul. 36 pentru 23 împotrivă se adoptă partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. După aceea amendamentul 1, din nou un vot pe părți, prima parte, litre 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, se adoptă. Da, n-am mai întrebat de abțineri, dar se adoptă. Trecem la 98 și din nou vot pe părți. Prima parte, pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 168 cade. 104 de asemenea caduc. Supunem la vot 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 99 și îl rog acum pe colegul Perelu să ne citească textul în limba originală și aceea urmează să o supunem la vot. Mulțumesc, domnule președinte. În text am spus, înțelege că orice acțiune pentru a ajunge la o mai bună eficiență în folosirea căilor de atac nu poate să se limiteze doar în spațiul public și de aceea cere Comisiei și statelor și așa mai departe. Și în uh, traducere se spune poate rămâne limitată, pe când eu am spus nu poate rămâne limitată. Deci s-a pierdut un nu. Mai sunt schimbate câteva detalii, dar schimbarea esențială este aceasta care s-a produs, fiindcă se schimbă semnul. Deci nu poate rămâne limitată doar la sectorul public. Asta am vrut să spun. Da- Mulțumim pentru această clarificare. Deci supunem la vot propunerea făcută de către colegiul nostru. Este vorba de amendamentul 99 cu această clarificare. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Să adoptăm. Suprem la vot, de asemenea, 110. Cine este pentru? Scuze. Wir müssen, Entschuldigung, Îmi cer scuze, trebuie să supunem la vot și 100 pentru că am respins 102. Deci, amendamentul 100, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum 101 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 110 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 112. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112, partea a doua, verificare electronică, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul.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 121 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, partea a doua 116, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 124 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 126 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 127 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu, 127 încă o dată. Să repetăm votul pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 128 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 129. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm 129, partea a doua, electronic, s-a deschis votul. Haben alle abgestimmt? A votat toată lumea, s-a închis votul. 129 pentru, 29 de voturi pentru, 29 împotrivă. Deci partea a doua a punctului 129 se respinge. Mai departe, 38. Pe trei părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. De la amendamentul 38. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a treia. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Supunem la vot amendamentul 88. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 133 Er wir stimmen dann ab über, da müssen wir ein bisschen Text stringen, über... Vom face un salt în text. Amendamentul Cristei Clas, 240. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. ITRE 9. Nu, nu e necesar votul. Atunci 158. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. I3 30 caduc, 165 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 166 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri. Și în felul acesta amendamentul lui Holger Kramer a fost acceptat. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. I36 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, I30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, i 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 202 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, ITRE 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. INTA deja este rezolvat, îl supunem la vot. Trecem la 193 pe pagina următoare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 194 pentru. 194 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 54, două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Verificăm 197 electronic s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 25 împotrivă. Bine că am verificat. 203. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. INTA 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 207 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 204 pentru, scuze, spune președintele, 205 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 204 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 204. Verificare electronică. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. ...26 de voturi pentru 32 împotrivă, ca atare se respinge. 206 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 212 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic 212. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 212. Se respinge. Trecem la 213, două părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă partea a doua pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge partea a doua. 214, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 215 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 nu se supune la vot. Mergem o pagină mai departe, I320. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. I321, vot pe părți, prima parte. Cine este pentru I321? împotriva se adoptă. Partea a doua, ITRE 21 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 230 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 226 pentru unul singur pentru, împotrivă, bun, se respinge. 223. 227 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 232, 233 retras, după aceea, două amendamente identice, 229 și 222. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 234 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 228 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 228. Haben alle abgestimmt? A votat toată lumea? Verificarea electronică a amendamentului 228. A votat toată lumea. S-a închis votul. 31 de voturi pentru 26 împotrivă. Se adoptă. 232. 232. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 231 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 235 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 236 Also 231 war abgelehnt. Se semnalează o problemă cu interpretarea în franceză. Se pare că s-a rezolvat. Deci, în 235 a fost respins, trecem la 236. Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Deci verificăm electronic 236. A votat toată lumea. S-a închis votul. 25 de voturi pentru 31 de voturi împotrivă, deci se respinge. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16. ITRE, caduc, atunci trecem mai departe la ITRE 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 238. Pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 249 Vot pe părți. Nu, se pare că a devenit caduc. 239. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Putem face un salt spre amendamentul lui Richard Seber 248. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Inta 8. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Inta 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 261 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 262 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 263 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm 263. A votat toată lumea? S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 26 împotrivă. Trecem mai departe. Inta 5 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Inta 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Inta 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu. Se adoptă. Mai departe. 265 brandi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 268 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Inta 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 269 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 272 părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 271 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 272 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Inta 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Inta 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Inta 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6 pentru Judith Merkis, te rog. Uh, uh, Mulțumesc, doresc să clarificăm ceva. În ce privește amendamentul consolidat 6, dacă el a devenit cadut, după aceea urmat trei amendamente. Aș vrea să întreb secretariatul de ce amendamentul 88 ar acoperi și 133, pentru că eu nu cred că este posibil. Cred că am fi putut avea uh, un vot pe părți la 133. Poate că ultima parte este acoperită, dar prima nu. Nu am putea să supunem la vot prima parte din 133. Nu am adoptat 88 și de aceea a devenit caduc. Am depășit deja momentul acesta. Deci eu cred că este în regulă așa cum am procedat. Bun.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 Abțineri se adoptă. 14. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12. Vot pe părți. Prima parte. A devenit caducă. Nu mai supunem la vot pentru că am adoptat 14. 15. 15 este un Zusatz und darum müssen wir auch darüber abstimmen. Wir 15 o completare, deci spunem la vot amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? abține, Se respinge. Supunem la vot 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 13 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. 18, electronic s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul.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 dacă dorește din nou să clarifice lucrurile pentru a înțelege exact ce vroiați prin amendamentul dumneavoastră, vă rog să ne-l propuneți așa cum l-ați dorit dumneavoastră să-l formulați. Pues con toda rapidez. Foarte repede, domnule președinte, o să citesc textul adăugat care începe începând de la Uniunea Europeană și spune și că în orice caz nu se poate ajunge către durabilitate dacă cetățenii nu sunt direct implicați. Ca urmare a schimbării atitudinilor față de resurse. Bun. În cazul acesta știm ce a intenționat în textul original colegul nostru. Deci, supunem la vot amendamentul așa cum a fost el prezentat. Cine este de acord? Vă rog să ridice mâna. Cine ă, este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Supunem la vot 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 24. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 25. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 26. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 27. Se dorește o verificare. Amendamentul 26. S-a deschis votul. Ne-a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Deci 26 se respinge pentru că aveam doar 26 de voturi pentru. Trecem la 27. Pentru, împotrivă, Abțineri? Se respinge. 28 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum, în lista de vot este o greșeală. Va avea loc doar un singur vot final, pentru că este vorba despre un raport de inițiativă și avem deci votul electronic final. S-a deschis votul. Dacă au votat toți colegii, mai lipsesc trei voturi. Poate că trei nu doresc să voteze, încheiem votul. 48 pentru, 3 împotrivă, 5 abțineri. Sincere felicitări lui Gerbenian Gerbrandi pentru activitatea desfășurată în cadrul acestui raport de inițiativă. A desfășurat o activitate foarte bună. Mulțumesc tuturor participanților și secretariatului pentru activitatea desfășurată, pentru că nu este întotdeauna simplu și necesită și un consum nervos. Și trecem acum la raportul Zanoni. Este, de fapt, un aviz este fostul uh, punct treisprezece de pe ordinea de zi, modificarea regulamentului uh, CE privind îndepărtarea notătoarelor rechinilor la bordul navelor. Și începem cu amendamentul șase. Cine este pentru? Împotrivă? abineri se adoptă. Șapte pentru? Împotrivă? abineri se adoptă. opt pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă nouă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum considerentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 12 pentru,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 împotrivă, abțineri se adoptă, 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și votul final pe marginea avizului comisiei noastre în legătură cu acest subiect. Vot electronic s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 50 pentru, 2 împotrivă, nici o abținere. Deci am adoptat acest aviz. Mulțumesc pentru activitatea foarte concentrată. Am încheiat voturile și cei care doresc să mai rămână în sală sunt cordial invitați. Tuturor celorlalți le spun o seară plăcută. Pentru că noi trecem acum la punctul 15 de pe ordinea de zi. Este vorba despre actul de punere în aplicare referitor la hrana pentru animale și la alimente în urma accidentului de la Fukushima. Mm? Wir begrüßen heute Salutăm astăzi Is it possible to discuss other issues outside? Vă rog dacă aveți de purtat discuții particulare să o faceți în afara sălii. Pentru că la ora 17 vine domnul comisar, deci aș vrea să reușim să rezolvăm și acest punct de pe ordinea de zi și salut o delegație din Japonia care este în mijlocul nostru. Bun venit în Parlamentul European. Und ich möchte Herrn Pudele von der Kommission jetzt das Wort erteilen. Îi voi da cuvântul domnului Pudele din partea Comisiei. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, foarte scurt, câteva cuvinte pentru a situa um, în context discuția de astăzi. Știți, când s-a petrecut accidentul de la Fukushima, Comisia a răspuns foarte rapid pentru a lua măsuri privind controlul radioactivității la nivelul produselor alimentare importate din Japonia. Am luat măsuri de urgență la momentul respectiv pentru a permite statelor membre să aibă instrumentele juridice și tehnice care să le permită să controleze importul produselor din Japonia. Este vorba de produse de origine vegetală care sunt importate în mare parte alge, legume, produse vegetale, de asemenea uh, produse de pescuit, Însă nu este vorba de carne și produse lactate. Am mai putea vorbi și de mici cantități de hrană pentru uh, animalele de companie. Am introdus aici normele europene, numite normele post pentru a putea controla situația, însă japonezii au utilizat propriile lor norme pentru a putea controla exporturile. Fiindcă în această primă decizie am introdus obligația pentru autoritățile japoneze de a face verificări pre-export la nivelul produselor destinate exportului către Uniunea Europeană în toate în, cazuri, în toate cazurile produselor exportate, adică verificări care se includă marfa 100%. Și de asemenea ă, existau și controle la sosire într-o anumită proporție făcute de statele membre. După discuțiile în Parlament, probabil țineți minte discuția în plenară la Strasburg pe 8 aprilie anul trecut, Parlamentul a solicitat să se modifice normele comunitare pentru a ne adapta la normele japoneze care erau mai stricte. După dezbaterea în plenară, Comisia a modificat normele și s-a aliniat la cele din Japonia, care erau mai stricte decât normele europene. De la 1 aprilie, japonezii și-au consolidat normele, adică au adoptat niște norme și mai stricte pentru a reda încrederea consumatorilor în aceste produse. Am putut alege să păstrăm vechile norme sau să ne aliniem din nou normelor japoneze mai stricte. Pentru a, dori, pentru a asigura coerența și pentru a evita existența unor norme japoneze mai stricte care se aplicau când se controlau produsele destinate exportului în UE și noi când le-am fi um, verificat la intrare în Uniunea Europeană să avem norme mai flexibile. Deci pentru a evita această situație am propus să adoptăm și noi normele din Japonia și de aceea în martie am propus statelor membre un proiect de regulament al Comisiei în vederea adaptării la noile norme mai stricte. Am profitat de această nouă decizie pentru a putea ajusta pentru a putea ajusta controlele pentru alcool, sake, whisky japonez, Japonezii ne-au arătat că au efectuat analize la nivelul acestor produse alcoolice pe care le exportă către Uniunea Europeană, dar în cantități foarte mici și că nu existau probleme de radioactivitate, fiindcă procesul de distilare și de fermentare elimina orice posibilă contaminare radioactivă care ar fi putut exista în cerealele folosite pentru fabricarea acestor băuturi alcoolice. Această contaminare radioactivă rămânea în materialele reziduale, deci nu se regăseau în alcool. Prin procesul de distilare, radioactivitatea nu era transferată în aburi, aburi de alcool, care apoi sunt concentrați pentru a obține băuturile respective. Și în funcție de aceste informații tehnologice și de controlul efectuat de autoritățile japoneze, am propus statelor membre să excludă aceste tripuri de alcool de la controlul la sosire. Cam asta e de situația actuală. foarte rapid, ca, să spunem, abordare de urgență, am luat aceste trei noi decizii pentru a asigura consecvența cu hotărârile Japoniei de a implementa aceste norme înainte de 1 aprilie. Acesta a fost motivul pentru care am acționat cu așa urgență și s-a ajuns la această hotărâre a comisiei. Și înainte de încheiere, uh, după care o să vă răspund la întrebări, aș vrea să vă dau și câteva cifre. Autoritățile din Japonia au efectuat într-un an, deci de la data accidentului de anul trecut, 136.000 de analize pe produsele alimentare la ei, deci produsele destinate consumului intern și de la 1 aprilie, cu noile norme și mai stricte, au făcut 8.000 de astfel de teste. În total, au efectuat 1380 um, de teste pe aceste băuturi alcoolice, whisky japonez, sake și sochu. Și în urma tuturor acestor teste nu a rezultat uh, nici un uh, rezultat pozitiv. Pentru Uniunea Europeană, statele membre de anul trecut au efectuat, deci din martie anul trecut, aproape 2000 de controle în 2011 și 500 anul acesta, în 2012. Și pe aceste 2500 de controle nu au fost depistate decât două rezultate care nu erau conforme cu standardele, asta e la început, pe două eșantioane de ceai, de uh, frunze de ceai. Cam astea ar fi cifrele pe care am vrut să vi le prezint. Dacă există întrebări sau doriți să fac clarificări, vă stau la dispoziție cum doriți dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Dank, Vă mulțumim. Are acum cuvântul uh, doamna Michel Rivazi. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, uh, Comisia, pentru aceste informații. Aș avea o primă observație. Știți că membrii Parlamentului nu sunt de acord cu această procedură, pentru că a existat o scrisoare a domnului Jolaine care spunea că uh, Trebuie să existe aceste informații din partea comisiei dinainte, pe când dumneavoastră ați votat și ați pus în aplicare fără să uh, fim informați. Și, după părerea mea, e puțin uh, exagerat și nu s-au respectat normele în ceea ce privește conținutul propunerilor. Trebuie să spunem în prezent, domnule Budle, că există niște semne de întrebare cu privire la cei patru jucători al Uh, patrulea dintre ei a avut un incendiu la nivelul combustibilului și uh, au existat um, emisii de americiu, cesiu și plutoniu în jurul centralei. Există o scrisoare din partea unui senator american unde spune, acesta spune că este foarte preocupat de situația reactoarelor și profit de această ocazie pentru a cere comisiei să trimit o misiune europeană care să includă deputați și membri ai Comisiei și, de ce nu, și membrii statelor membre, care să meargă deci la fața locului, la Fukushima. Eu am fost acolo în raza aceea de 60 de kilometri, în zona care era evacuată voluntar, dar nu m-am putut apropia de reactor. Există o mare dezavantaj dezinformare din partea TEPCO și autorităților japoneze și ar fi foarte interesant să vedem exact ce se uh, întâmplă acolo, fiindcă noi credem că mai continuă să existe deșeuri radioactive. Și un al treilea element ar fi că acum nu mai trebuie să existe măsurări ale iodului, stronțului, plutoniului și americiului și acesiului. Eu cred că e prea devreme să oprim aceste controle totuși având în vedere că există multe semne de întrebare și din când în când există deșeuri care au fost măsurate în jurul sitului nuclear respectiv, dat fiind că dacă nu mergem acolo ca reprezentanți ai instituțiilor europene, nu putem intra. În ceea ce privește normele, este incredibil să auzim ce am auzit, fiindcă am votat Ecologiștii au spus că normele în cazul accidentelor nucleare stabilite de comisie și deci de experții Euratom au fost prea ridicate. Eram la niveluri de cesiu de mii de becquerel pe kilogram și s-a spus peste câteva zile se vor depăși dozele maxime admisibile, dar ni s-a spus nu, nici vorbă și am spus comisiei să revadă aceste norme. S-a produs um, accidentul de la Fukushima și nivelul a scăzut și de aceea am spus că trebuie să ne um, aliniem la normele japoneze, fiindcă ale lor sunt, erau mai stricte. Și acum s-a ajuns până la 10 becherele. Și atunci, problema este să ne întrebăm de ce importăm produse din Japonia. Dacă mi se spune pentru whisky și sake nu există radioactivitate, e adevărat că radioactivitatea nu trece în, în, în în distilare, dar asta e valabil pentru cesiu. Alte substanțe trec. Măsurile făcute la nivelul acestor băuturi alcoolice, măsurătorile au fost făcute de japonezi. Deci trebuie să măsurăm toți radionuclizii. În ceea ce privește ceaiul, au existat două eșantioane de ceai care au depășit cei 500 de becherel pe kilogram și spuneți da, dar este o diluare, uh, se ajunge la 10-20 de becquerel și nu e o problemă. Dar, domnule Budle, este foarte grav, pentru că teoria ne spune că orice doză de radioactivitate poate să uh, ducă la declanșarea unui cancer. De ce o persoană care își face ceaiul cu un ceai japonez și are câțiva becherele cesiu în ceaiul lui, să aleagă să facă acest lucru când ar putea avea un ceai cu zero becherel de cesiu? care este interesul economic să importăm ceai din Japonia, atâta vreme cât avem posibilitatea să avem ceai cu zero becherel și acești câțiva becherel pot să dea un risc. Există, deci, probleme legate de radioactivitate cu sănătatea. Eu sunt mai degrabă pentru a face ca Australia și ca Statele Unite a oprit importul de produse japoneze din punct de vedere economic, impactul nu va fi mare asupra Japoniei, dar impactul asupra sănătății cetățenilor europeni e mare. Și asta ar duce la creșterea încrederii. Deci cer oficial Comisiei să existe o misiune în Japonia pentru a vedea la Fukushima care e situația exact, care este starea reactoarelor, care este starea emisiilor și a efluenților gazoși important pentru importuri și cer de asemenea Comisiei să reevalueze normele fiindcă normele noastre erau prea ridicate, limitele erau prea ridicate, și un al treilea lucru pe care îl ceur este să nu mai importăm produse din Japonia, fiindcă nu văd de ce să vorbim de democratizarea radioactivității din Japonia în Europa. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Ivcoșe, iar apoi Havel Poc. Je serai d'autant plus... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, fiindcă doamna Rivazi a spus multe dintre lucrurile pe care voiam eu să le spun. Aș vrea să-i completez intervenția și solicitările la adresa comisiei. Ne-am întâlnit cu fostul prefect al regiunii Fukushima, care a venit în Europa, 16 ani a fost prefect acolo și care ne-a spus condițiile foarte dificile cu care se confruntă agriculturii. În această delegație care a venit acum 3 săptămâni, 4 săptămâni, exista un agricultor care ne-a spus nivelurile radioactivității care îi interziceau să-și mai vândă produsele agricole. Asta în primul rând. În al doilea rând, evident, am avut uh, aceste informații, probabil și dumneavoastră, alarmante sau alarmiste cu privire la faptul că situația continuă și că uh, putem coborî normele pentru produsele alimentare, dar radioactivitatea nu e ca la Cernobâl, unde a fost o singură mare explozie care a fost uh, apoi uh, urmată de ra- dispersarea radioelementelor în Europa. La Fukushima lucrurile au durat foarte mult. E ca un război nuclear fără război acolo, adică lucrurile continuă să se producă, mai ales în piscina reactorului număr, bazinul reactorului numărul 4 și de aceea solicitarea doamnei Rivazi trebuie luată în considerare, să mergem acolo să vedem care e situația acestui bazin a reactorului numărul 4. Și așa cum a spus și doamna Rivazi, există un laborator independent. Am întâlnit uh, fondatorul acestuia și cred că ar fi bine să avem oficial date. Trebuie ca societatea civilă să fie implicată în aceste studii de expertiză. Avem în Franța Autoritatea pentru Siguranța Nucleară și așa mai departe și un lucru bun, dar și societatea civilă, CRMS, să fie asociați și dacă această misiune se va desfășura așa cum vreau, e bine să ne întâlnim cu experții oficiali, dar și cu experții CRMS. Pavel Poc. Pavel Poc. Mulțumesc, domnule președinte. Nu va dura mult intervenția mea. Dați-mi voie să amintesc comisiei că sake se produce prin, prin fermentare și nu distilare. Dacă sunteți de părere că distilația este cea care face ca sakeul să nu mai fie periculos, aveți, nu aveți dreptate. Aș dori de asemenea să întreb comisia dacă are modele cu privire la uh, Uh, răspândirea ionilor radioactive în marea din jurul Japoniei. Vă mulțumesc, aș dori să rog comisia să răspundă la toate întrebările care au fost adresate. Vă rog, domnule coleg. Mulțumesc, domnule președinte. Nu stă în puterile mele să organizez astăzi o misiune parlamentară și de experți în Japonia, dar uh, Încerc să răspund la întrebările care au fost puse. Nu știu cum s-ar putea organiza o asemenea misiune, dar o să vorbesc cu secretariatul general și cu colegul nostru de la Direcția Generală Energie, care se ocupă de norme, inclusiv uh, cu caracter de mediu. În ce privește iodul, transiodul, alte elemente, după cum știți, uh, iodul are o viață scurtă deci, la 8 zile după ce uh, au existat problemele de contaminare nucleară, iodul a dispărut la jumătate. Deci, la început noi am controlat acest lucru. De altfel, am cerut statelor membre să facă o asemenea verificări și după aceea s-a dovedit că nu mai este necesar să se efectueze acest uh, control. Noi am invitat statele membre să înceteze monitorizarea pentru a-și concentra eforturile asupra cesiomului, pentru că uh, durata de viață este de trei ani și uh, există și alte elemente radio care au o durată de viață mult mai lungă și ca atare sunt periculoase. Deci, în legătură cu ele. Avem informații că au existat uh, contaminări certe, dar ușoare. Și din moment ce autoritățile japoneze din 11 prefecturi care uh, se ocupau de uh, contaminare uh, au efectuat uh, ele însele 100% aceste controle, am considerat că nu uh, este necesar să efectuăm și noi asemenea controle, pentru că noi avem încredere în autoritățile japoneze și în baza acestei încrederi, pentru că ei ne-au trimis rezultatele măsurătorilor. Și uh, noi dispunem deci de aceste date și putem să le urmărim și științific. În ce privește ceaiul? Importăm ceai din Japonia. Este sigur nevoie să efectuăm un control. Dar noi avem norme foarte severe, mai ales după experiența de la Cernobâl. Deci, în clipa de față, gradul de contaminare este de două ori și jumătate mai mic decât cel pe care noi îl considerăm a fi admisibil. Deci, este adevărat că normele sunt foarte severe. De ce importăm ceai din Japonia? Pentru că ceaiul din Fujijama are o reputație. Nu ă, am luat decizii politice de a interzice în vreun fel în totalitate importurile din Japonia. Noi am luat decizia politică de a încerca să implementăm normele, de a consolida controlul, de a cere autorităților japoneze ca la plecare să facă un control 100% și după aceea în statele membre la sosire se fac verificări 5%, 20% depinde. Și putem avea încredere în credibilitatea autorităților japoneze. Deci, ă, toate verificările noastre au demonstrat că noi putem să ne încredem în controlele efectuate de autoritățile japoneze. Iar în ce privește reactoarele nucleare, noi suntem experți în produse alimentare, nu neapărat în radio. Uh, activitate, dar colegii de la uh, Direcția Generală Energie, de la Direcția Generală Mediu, de la Agenția Internațională pentru Agenția Atomică, care de asemenea a trimis inspector la fața locului pentru a efectua controlele, ne-au spus că situația este stabilizată în reactoare. Că au existat într-adevăr scurgeri, nimeni nu contestă acest lucru, dar că astăzi situația este stabilizată. Dacă situația s-ar agrava, dacă reactoarele ar uh, avea din nou scurgeri, bineînțeles că noi am solicitat din nou controle. Deci noi putem în 48 de ore să uh, stabilim noi norme uh, pentru a face verificări. Deci plutoniul nu contaminează în mod masiv normele. Noi trebuie să vedem cum stau lucrurile. Pas un problème, mais pour le moment, nous avons euh, l'assurance. Noi avem în clipa de față garanția că această problemă este stabilizată în diversele reactoare care au avut probleme. Deci trebuie să reevaluăm normele europene. Responsabilitatea colegilor noștri de la Direcția Generală Energie eh, este în acest eh, sens. Articolul eh, unu prevede acest lucru și este datoria lor să revizuiască normele pentru a readapta și a modifica normele pe care le-am elaborat acum 20 de ani sau mai mult după accidentul de la Cernobâl. Deci, a ceea ce acest lucru îl pot oferi ca răspuns. Iar eh, pentru a răspunde și domnului Coșe, în ce privește utilizarea laboratoarelor independente, folosim toate informațiile de care dispunem. Știți că Greenpeace eh, a luat eșantioane, a făcut analize la fața locului și ținem seama de toate tipurile de analize de acest gen și Bineînțeles că dacă există o misiune mixtă, Parlamentul European, Comisie, bineînțeles că nu noi trebuie să organizăm programul acestei delegații, dar cu siguranță este o idee excelentă pentru uh, a vedea da, ceea ce laboratoarele pe cale oficială ne-au comunicat. Iar pentru a răspunde și domnului Poș, da, sake, da, e adevărat, fermentația și distilarea Uh, în, uh, în cazul fermentării, pentru producerea sacheului se filtrează elementele solide și se pare că conform informațiilor tehnice care ne-au fost furnizate de către partenerii japonezi, dacă există elemente radioactive care ar putea să contamineze orezul um, din partea solidă, Asta nu afectează lichidul. De altfel, orezul este neted la suprafață și dacă uh, ar fi orez contaminat, atunci, în primul rând, exteriorul ar fi cel afectat. Și deci, acestea sunt comentariile pe care le putem face la observațiile diversilor membri ai acestei comisii. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult! pentru răspunsuri. Iar acum dați-mi voie să-i urez bun venit domnului comisar pentru sănătate și politici în domeniul consumatorilor, pentru schimbul de opinii. Văd că toți colegii ridică mâna pentru că sunt foarte interesați de acest schimb de opinii. Și asta pentru că în acest an și și anul viitor există, sunt plănuite o serie întreagă de acte legislative și acesta este motivul pentru care dorim să discutăm cu dumneavoastră. Avem o procedură, o procedură obișnuită și anume o intervenție din partea domnului comisar, iar apoi două, trei runde de întrebări și răspunsuri. Nu doresc să ne pierd timpul, deci vom începe cu declarația domnului comisar. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați. Sunt foarte bucuros să pot veni în fața comisiei dumneavoastră pentru cel de-al treilea dialog structurat în calitate de comisar pentru sănătate și politici uh, în ceea ce privește pe consumator. Și dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Iolainen pentru uh, colaborarea pe care am avut-o în timpul președinției dumneavoastră a acestei comisii și sunt convins, sper că vom avea același nivel de dialog în această două jumătate, a doua jumătate a uh, mandatului. Dați-mi voie de la bun început să spun că am uh, salutat uh, contribuția membrilor uh, Comisiei pentru Mediu uh, în trecut și aștept cu nerăbdare colaborarea noastră viitoare. Aș dori să mă refer la o serie de puncte uh, de interes, de interes pentru această comisie, mai ales cele care sunt discutate la ora actuală sau vor fi în viitorul apropiat. Bineînțeles că nu pot acoperi în această scurtă intervenție tot ce este important pentru dumneavoastră și asta nu în ultimul rând din cauza uh, competențelor largi ale acestei uh, comisii, însă sunt convins că veți avea oportunitatea de a discuta alte subiecte uh, și de a aborda alte subiecte în dezbatere. Să încerc cu dosarele în curs programul Sănătate pentru Creștere. Acesta va avea ca scop um, crearea unei valori, valori adăugate europene și va încerca să consolideze legătura între o populație sănătoasă și creșterea economică. Comisia ca, propune ca acest program să se numească Sănătate pentru Creștere. Mulți dintre dumneavoastră ați subliniat că sănătatea este un scop în sine și că acesta este, trebuie să fie un obiectiv uh, uh, independent. Unii dintre dumneavoastră au crezut că uh, subordonăm sănătatea uh, față de creșterea economică sau că ne interesează mai mult creșterea economică decât sănătate. Nu este adevărat. Uh, accentul se pune pe sănătate, nu pe creștere. Și când spunem sănătate pentru creștere, nu spunem că sănătatea contribuie la sănătate. Spunem că investiția în sănătate uh, duce la creștere. Uh, investiția în a-i menține pe cetățenii europeni sănătoși are un impact pozitiv asupra competitivității europene. Vreau să uh, demonstrăm că sănătatea nu este un cost, nu este un lux. Este o parte a creșterii durabile și inclusive. Și, bineînțeles, unul dintre cele mai importante drepturi umane. Aș dori ca acest program să investească mai mult în durabilitatea acestui Uh, program pentru a ne asigura că universalitatea și calitatea nu uh, vor fi compromise în viitorul apropiat. Doresc să subliniez că inovația și durabilitatea sistemelor de sănătate sunt motoarele uh, unei agende de creștere mai largi. Drept urmare, sănătatea face parte dintr-o strategie mai largă Europa 2020 și nu doar un punct de cheltuieli acest program este instrumentul financiar pentru politica noastră de sănătate și ne va ajuta să implementăm uh, uh, legislația, cum ar fi în ceea ce privește uh, aspectele transfrontaliere sau farmacovigilența. Nu este un aspect structural și nu este un program uh, de cercetare. Nu, poate, nu putem să ne așteptăm cu fondurile mici uh, acordate să contribuie direct la o mai bună uh, funcționare a sistemelor de sănătate, însă poate identifica și crea o cooperare și instrumente pentru a combate inegalitățile în domeniul sănătății și pentru a duce la durabilitatea sistemelor de sănătate. Trecând la amenințări de sănătate transfrontaliere, în decembrie anul trecut, Comisia a adoptat o propunere pentru a îmbunătăți coordonarea la nivel european pentru răspunsul, reacția la astfel de uh, amenințări. Propunerea se bazează pe legislația uh, în domeniul uh, bolilor contagioase, uh, trecându-se și la uh, ca alte uh, amenințări cauzate de um, origini biologice, chimice, de mediu sau necunoscute. Aștept cu nerăbdare să, re, să, uh, rezolvarea acestui punct important care este foarte uh, Uh, în interesul, care este în interesul cetățenilor. Aș dori să trec la alimente și alimente specializate. Obiectivele cheie ale revizuirii propuse a regulilor în acest domeniu sunt de a clarifica și de a consolida pro, um, prevederile care se aplică grupurilor vulnerabile, în același timp protejând consumatorii din, de un um, potențial abuz. Cadrul propus Uh, urmărește o povară administrativă uh, scăzută, mai multă claritate și consecvență și ar permite o mai mare flexibilitate pentru piața uh, alimentelor inovatoare care este în continuă evoluție. Sper că se poate atinge un acord între Parlament și Consiliu în primă lectură. Comisia este dispusă să joace un rol important în asistarea acestui proiect. O altă inițiativă importantă la ora actuală este discuția referitoare la cultivarea uh, organismelor modificate genetice, genetic, care ofer, dorește să ofere statelor membre posibilitatea de a decide dacă doresc sau nu OMG-uri pe teritoriul lor. Propunerea a intrat într-o fază decisivă și sper că se va atinge un acord cu Consiliul de Mediu în iunie. Am să mă refer acum la aspecte ce țin de domeniul farmaceutic. Comisia în februarie acestui an a adoptat uh, propuneri separate cu privire la informația oferită uh, pacienților și două propuneri referitoare la farmacovigilență. Acestea includ prevederi pentru a compensa lipsurile identificate în uh, testul în stres testul efectuat de către Comisie în urma cazului ombudsmanului. Având în vedere importanța acestui uh, dosar, salut interesul uh, exprimat în ceea ce privește farmacovigilența. Și trebuie să, ca acest docum, uh, aceste propunere să fie uh, adoptată uh, adoptată cât se poate de rapid. Este important ca regulile cu privire la farmacovigilență uh, să uh, fie revizuite. Dați-mi voie să trec la uh, testele clinice și să, discut, să mă refer la revizuirea directivei referitoare la testele clinice, pentru care plănuim să adoptăm o propunere de regulament înainte de Uh, vacanța de vară. Pe scurt, dorim ca Europa să devină mai uh, atractivă pentru cercetarea clinică și să combatem uh, scăderea numărului de teste clinice efectuate în Europa. Aceste teste sunt esențiale pentru dezvoltarea de noi medicamente Uh, ajută la îmbunătățirea medicamentelor existente și, de asemenea, sunt un contribuitor la creștere și la crearea de locuri de muncă în domeniul sănătății publice. Sper că pot conta pe sprijinul acestei comisii în procesul legislativ pentru această propunere foarte importantă. În ceea ce privește dispozitivele medicale, sunt convins că toată lumea este de acord că frauda, cazul fraudei uh, implanturilor mamare pe IP Uh, necesită un răspuns uh, hotărât. Bineînțeles, uh, sunt de acord cu preocupările exprimate de Parlament în acest sens și um, sunt angajat de a prezenta uh, cât se poate de rapid propuneri pentru a revizui legislația referitoare la dispozitivele medicale care uh, erau luate în considerare înainte de apariția cazului PIP. Aceste propuneri vor uh, îmbunătăți siguranța pacienților și va uh, contribui la prevenirea cazurilor cum a fost PIP. În același timp, cooperăm cu statele membre cu privire la, pentru, referitor la măsuri imediate care ar putea fi luate în cadrul legislativ existent pentru a um, consolida sistemul, mai ales în ceea ce privește supravegherea pieții și super, uh, supervizarea din partea organismelor uh, de notificare. Acest această uh, comisie a fost întotdeauna un aliat um, puternic în lupta împotriva tutunului. Știu că Parlamentul așteaptă cu nerăbdare propunerea referitoare la revizuirea directivei uh, privind produsele de tutun. Sperăm să uh, venim cu această propunere la finalul acestui an. Majoritatea fumătorilor încep ca adolescenți și mai târziu au dificultăți să se lase. Din punctul de vedere al sănătății, Uh, trebuie să ne concentrăm, obiectivul nostru trebuie să fie să reducem uh, fumăt numărul fumătorilor tineri. Revizuirea se va uh, axa pe domeniul de aplicare, atractivitatea și accesul. Un, dom un domeniu suplimentar ar fi acela al comerțului ilicit, o uh, cerere apărută foarte clar în um, consultările cu părțile interesate. Cu siguranță, de asemenea, vă veți aminti eșecul un, uh, în găsirea unui acord în ceea ce privește alimentele novatoare, uh, clonarea fiind uh, factorul de divizie. După cum știți, acum clonarea este tratată separat de dosarul referitor la alimentele novatoare și va, Comisia va pregăti o propunere separată cu privire la clonare până în 2013 contez pe sprijinul dumneavoastră pentru uh, adoptarea uh, propunerii viitoare referitoare la, clo- la clonare și uh, cu privire la uh, propunerea referitoare la alimentele uh, novatoare. Un alt aspect, un alt, uh, o altă evaluare de impact uh, care este pe cale să fie pregătită se referă la taxe pentru Autoritatea Europeană de uh, Siguranță Alimentelor, EFSA. Așteptăm ca în, acesta, în această vară procedura legislativă să fie uh, finalizată. Se, de asemenea, controlele oficiale sunt revizuite pentru a simplifica regulile uh, curente revizuirea se va, va analiza taxele de inspecție, controlele și rezidurile de medicamente um, veterinare în uh, și importurile la, controlele la import. De asemenea, vor exista modificări pentru sănătatea animale și așa mai departe. Um, evaluarea impactului uh, urmează să fie finalizată în curând. De asemenea, se, patru propuneri uh, vor fi adoptate la finalul acestui an, obiectivul fiind să se modernizeze legislația în aceste domenii. Domnule președinte, stimați deputați, v-am oferit o situație actuală, pe scurt, referitoare la situația dosarelor legislative uh, care sunt în curs de desfășurare cred cu, uh, cu tărie că, jucat, că dumneavoastră jucați un rol crucial în a ne asigura că ro, uh, munca instituțiilor este întotdeauna țintită și orientată în funcție de interesul consumatorilor. De aceea cooperez cu dumneavoastră pentru a ne asiguri, asigura că vom oferi o viață mai bună cetățenilor. Aștept cu nerăbdare dezbaterea și întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar, pentru declarația dumneavoastră introductivă. Am 17 colegi pe listă care au solicitat cuvântul. 19 colegi au cerut cuvântul. Avem mai multe subiecte, directiva referitoare la tutun, dispozitive medicale, inițiative legislative. Colegii sunt foarte interesați și aș dori să încep cu coordonatorii. Primul care a cerut Cuvântul este domnul Lize, timp de trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru activitatea dumneavoastră plină de angajament și expunerea făcută. Aș dori să mă refer la două acte legislative viitoare, verificarea clinică. Ehm, mă bucur că exist, va exista o propunere din partea Comisiei în acest sens și aș vrea să vă întreb și să vă încurajez să solicitați și înregistrarea verificărilor clinice, pentru că în clipa de față, um, în ce privește um, licențele pentru producția de medicamente, nu sunt menționate toate verificările clinice care au fost efectuate. Mi se pare că o parte din ele sunt trecute sub tăcere. Și um, în felul acesta uh, lucrurile nu pot să funcționeze cum trebuie. Într-o serie de state membre și în Statele Unite există deja asemenea înregistrări ale verificărilor efectuate și după aceea uh, noi uh, trebuie să ne gândim că există și asemenea verificări clinice în state terțe, dar nu putem fi siguri că acolo standardele de calitate și de etică pe care le formulăm noi ca o cerință pentru producătorii europeni de medicamente sunt respectate în aceste state terțe, pentru că am primit informații îngrijorătoare în acest sens și cred că prin înregistrarea lor uh, am putea face un pas înainte. Deci solicit uh, din partea Comisiei să acordai atenția necesară inclusiv verificărilor clinice în statele terțe. ai vorbit despre produsele farmaceutice și uh, noi am uh, Uh, votat astăzi în legătură cu un asemenea document. Deci, um, împreună cu produsele medicale, uh, cred că și uh, subiectul diagnosticării in vitro ar trebui să fie tratat după o a doua propunere legislativă. Este vorba despre teste și în acest caz și mai ales testele legate de ADN mă interesează pentru că um, există teste care într-un fel încearcă să prefigureze viitorul, dar uh, este practic un fenomen transfrontalier. Este suficient să uh, donezi o picătură de sânge pentru a putea să uh, vezi care este viitorul tău din punct de vedere al sănătății. Dar cu câțiva ani în urmă, Parlamentul European a adoptat o rezoluție. Eu cred că este nevoie de o consultanță calificată, pentru că aceste teste pot să aibă un efect dramatic asupra vieții uh, celor afectați. Pentru că afli în urma acestui test că suferi de o boală genetică, după aceea uh, uh, trebuie să vezi cum îți proiectezi viața în continuare. Deci este bine să fii informat înainte de efectuarea acestui test asupra consecințelor. Mulțumesc foarte mult, Peter Lize. Și uh, următoarea pe listă este Linda McEwen, este coordonatoare și raportoare pentru farmacovigilență. Este de altfel subiectul de mâine la ora 10. Linda, ai cuvântul. Da, uh, noi uh, sperăm să primim o propunere din partea Comisiei pentru că uh, noi sperăm să putem să o valorificăm cât mai repede. Am avut o întâlnire astăzi uh, și cu Consiliul. Alți colegi se vor referi la dosarul amplu la care v-ați referit dumneavoastră, dar uh, din numele lui Dan Jürgensen aș vrea să vă invit să ne vorbiți puțin și despre transportul animalelor, pentru că uh, noi am cerut din partea Comisiei un plan în ce privește reducerea prevederilor privind transportul uh, pe distanțe mari al animalelor. Și vreau să știu dacă uh, în ce privește transportul animalelor dumneavoastră veți face progrese, pentru că într-un fel uh, timpul presează. Trebuie cât mai curând să primim o propunere din partea dumneavoastră pentru a putea realiza o legislație bunăstarea animalelor este o preocupare în Europa și ne-am dorit foarte mult să primim din partea dumneavoastră o propunere. Mulțumesc foarte mult, Linda. Chris este următorul pe listă. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar. Eu astăzi uh, sufăr de dureri dentare și aș vrea să vă întreb dacă aveți uh, vreo posibilitate să acționați în problemele de acest gen. Eu respect foarte mult și competențele dumneavoastră politice, nu doar cele de ordin medical, dar uh, aș, eu aș vrea să mă refer la produsele cosmetice. Știți că uh, peste opt luni uh, urmează să se aplice o nouă legislație, inclusiv în ce privește testarea pe animale a unor ingrediente. Și aș vrea să știu dacă Comisia dorește să prevadă totuși niște exceptări pentru situații excepționale. Uh, nu știu dacă dumneavoastră doriți să îmbrățișați această idee și o vom face prin legislație primară sau prin acte uh, delegate. Pentru că aș vrea să avem ocazia unei discuții ample pentru a putea analiza lucrurile în amănunt. Și în al doilea rând, și numele unui coleg care a trebuit să plece. În foaia de parcurs privind o Europa uh, eficientă din punct de vedere a resurselor, știm, Comisia dorește să reducă risipa de alimente. Dar uh, care va fi scenariul pentru Uniunea Europeană? Ce dorește Comisia să facă pentru a avea inițiative practice în acest domeniu? Mulțumesc foarte Chris, din partea verzilor. Michel monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar. Am o întrebare destul de concretă. Pentru că am fost uh, interpelați de către ONG-uri, inclusiv unele care se ocupă de problemele pesticidelor și care spun că în domeniul uh, fitosanitar, există zeci de pesticide eh, care au fost retrase în anumite țări eh, voluntar. Deci, pe de o parte, unele, unii producători nu respectă normele sanitare și de fapt, din iulie 2008 există o prevedere ca aceste pesticide să fie retrase de pe piață cu într-o, există și o perioadă de tranziție. Deci, sigur că pe noi ne interesează, pentru că cercetătorii francezi, britanici, uh, recent uh, au citit că și neonicotinoidele um, care pot să creeze probleme din punct de vedere sanitar. Să știe că pesticidele au un efect asupra sănătății. Aș vrea să știu care este reacția dumneavoastră vis-a-vis de acest raport, pentru că există o reglementare europeană și o directivă specifică din uh, iulie 2011 care permite o reomologare a pesticidelor. Mie mi se pare incredibil. Mulțumesc foarte mult și ultimul vorbitor din partea coordonatorilor, Cati Caliotard. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Dali, și pentru prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. Găsesc că este o ocazie foarte plăcută să avem întâlnirea cu dumneavoastră și mă bucur că ați venit cu două propuneri, inclusiv una referitoare la clonare. Pentru că clonarea este un domeniu aflat în clipa de față sub presiune și aș vrea să știu uh, dacă știți cine sau ce este Beng Peng. Se pare că mă priviți mirat. Bun, dați-mi voi să vă spun că ieri s-a anunțat că în China există un fel de nouă oiță Doli, pe care o cheamă Peng Peng și care este o încrucișare dintr-o oiță care a fost manipulată genetic, după aceea a fost clonată pentru a, uh, a da mai multă carne. Deci uh, este uh, un fel de oaie vierme și vedeți că o legislație împotriva clonării ar fi binevenită, pentru că uh, se pare că grăsimea acestei oițe Beng Beng este deosebit de cerută. Ei bine, Oare am putea stopa la un moment dat pătrunderea pe piață unor asemenea produse prin reglementarea privind organismele modificate genetice sau este nevoie de o legislație înăsprită în ce privește clonarea? Iar în ce privește transportul animalelor, știți că o uh, majoritate din Parlament s-ar fi pronunțat pentru uh, o perioadă mai scurtă de transport, o durată mai scurtă de transport. Uh, că ar fi nevoie de o revizuire a regulamentului din 2005 privind transportul animalelor. Puteți să îmi confirmați că nu se dorește revizuirea sau că nu este adevărat că nu va avea loc o revizuire și că uh, se dorește totuși ca transporturile uh, animaliere să fie scurtate. Iar în ce privește alimentele, când uh, primim propunerea dumneavoastră privind profilul alimentelor. Bun, uh, deci uh, inclusiv uh, despre oița Peng Peng și despre bunăstarea animalelor. Avem întrebări? Bun, îl rugăm pe domnul comisar acum să răspundă la aceste întrebări. Vă rog, aveți cuvântul. Okay. <coughs> Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. O să încep cu Peter și testele clinice. Sugestiile tale sunt luate în considerare în noile propuneri pe care le vom face. De fapt, în prezent ne asigurăm că orice uh, test clinic ce va fi folosit în procesul de aprobare pentru un medicament trebuie să fie pre-notificat înainte să fie început indiferent unde are loc, chiar dacă se întâmplă în afara Uniunii Europene. Și asta are în vedere controlarea testelor clinice efectuate pentru a ne asigura că se folosesc criteriile corecte și că suntem informați cu privire la Uh, rezultatul acestor teste clinice, fie că sunt pozitive sau negative, fiindcă și rezultatele negative contribuie la știință. Și este foarte important pentru comunitatea științifică să fie informată cu privire la ce se întâmplă. În ceea ce privește testele in vitro, înțeleg ce spuneți, care sunt chestiunile implicate. Este vorba de chestiuni de ordin etic, acestea sunt de competența statelor membre și le vom aborda, sigur, în acest context. În ceea ce privește farmacovigilența, Linda, mă bucur să aud că totul merge așa cum uh, se dorește. De curând am auzit uh, că sunt niște probleme la nivelul Consiliului, dar se pare că acestea sunt rezolvate. Și uh, lucrul acesta este foarte important, fiindcă cazul mediator ne-a dat niște răspunsuri specifice. Ne-au arătat că structurile de raportare trebuie să fie consolidate. Și dacă lăsăm doar titularul autorizației să raporteze dacă e vreo problemă, nu e o idee bună. Și, de fapt, insistăm ca acest lucru să se schimbe și sperăm ca asta să se întâmple și să se regăsească în propunerile finale aprobate de Consiliu și de Parlament. În ceea ce privește transportul animalelor și o să reunesc și intervenția doamnei Leotard, Ne-am uh, gândit la acest lucru, am discutat această problemă și poziția noastră este că avem un regulament pe transportul animalelor, știm, din păcate, că punerea în aplicare acestui regulament nu este așa cum uh, am dori și trebuie să insistăm și să ne asigurăm că aceste regulamente sunt implementate folosind instrumente tehnologice moderne. Deci trebuie să implementăm dispozițiile existente. Dacă sunt de acord că timpul de transport pentru animale trebuie să fie cât mai scurt posibil, nu pot decât să repet și am declarat deja în public consider că nu trebuie să existe niciun fel de transport al animalelor, pe cât posibil. Și am pus sub semnul întrebării această chestiune a etichetării originii produselor animale, când uh, produsele sunt etichetate cu privire la locul în care au fost sacrificate animale, dar nu unde au fost crescute. Cred că problema trebuie adăugată de la rădăcină ce duce la transportul animalelor. Asta este modul în care văd eu problema. Înainte să intrăm în discuții foarte elaborate și mm, transporturi care să fie măsurate, înregistrate și așa mai departe. De ce să fie nevoie de transportul animalelor? Ca ai din România, să spunem, Uh, sunt etichetați de origine italiană, fiindcă sunt transportați din România în Italia și acolo sunt sacrificați, dar are rost. Când uh, creșterea are loc în România și produsul este românesc, nu italienesc. Asta a fost doar un exemplu. Dar asta uh, este perspectiva mea asupra lucrurilor. Și cred că dacă cooperăm, putem ajunge la niște soluții cu adevărat viabile pentru această problemă a transportului animalelor. În ceea ce privește testarea pentru produse cosmetice, chestiunile pe care le avem, problemele pe care le avem este, sunt cauzate de faptul că, deși s-au înregistrat uh, progrese la nivelul industriei cosmetice, ca urmare să recunoaștem a legislației promovate de acest Parlament, care a ajutat înlocuirea testelor pe animale cu teste alternative, deci s-au înregistrat progrese foarte mari și știu că au existat și mari investiții în acest sens, lucruri laudabil, dar cu toate acestea continuăm să existe niște puncte finale pentru care nu există teste alternative. Și când am fost întrebat care este perspectiva pentru găsirea unei soluții la aceste probleme. Uh, pentru unul avem un termen de șase ani, dar pentru celelalte două cazuri nu este prevăzut o dată deocamdată. De aceea, perspectiva mea asupra acestei situații este că, dat fiindcă nu avem un termen limită, odată când aceste metode alternative pot fi create, e inutil să amânăm adoptarea legislației. Fiindcă ce facem este să amânăm o decizie și eu cred că eu aș zice că e logic să spunem că legislația trebuie să intre în vigoare conform planurilor. Deci să nu existe amânări. Asta ar fi o primă regulă. Pe de altă parte, credem că continuăm să fim confruntați cu necesitatea de a permite posibilitatea de a crea produse inovatoare, în special la nivelul ingredientelor, pentru a putea uh, permite lucrurilor să evolueze ne gândim să sugerăm un sistem de noi derogări care să permită cetățenilor europeni să aibă acces la mm, noi produse cosmetice, permițând industriei să nu mai folosească produse cu ingrediente testate de, pe animale. Dar mă refer aici la, niște, la un cadru foarte strict controlat. De asemenea, vom cere o interpretare mai flexibilă care să permită industriei cosmetice să folosească datele care au fost generate fie în, fie în afara Uniunii Europene pentru a demonstra conformarea la legislația europeană. Deci mă refer la date care nu țin neapărat de industria cosmetică, ci poate de cea farmaceutică. Și orice modificare care se face va fi prin legislația primară. Deci vor exista ocazii suficiente pentru o examinare detaliată a sugestiilor și, așa cum am spus, pe bună dreptate, pentru consolidarea orice dispo- oricăror dispoziții care vor fi formulate În ceea ce privește deșeurile alimentare, da, aici avem pe comisarul Potocnic, este principalul responsabil, dar colaborăm îndeaproape pe acest subiect și până la finele anului cred că vom reuși să prez prezentăm o nouă propunere privind un consum durabil. Am organizat o conferință comună pe deșeurile alimentare și anul trecut și uh, deci înțelegeți că acest subiect este unul um, care figurează pe lista priorităților noastre. E o chestiune de mediu, în primul rând, dar și de durabilitatea consumului alimentar. Și de ce să nu recunoaștem și o chestiune care reflectă realitățile economice. Dacă vrem să ne educăm cetățenii cum să gestioneze mai bine produsele alimentare. Sigur, e vorba de o chestiune foarte largă, în care nu înseamnă că vorbim doar despre modul în care cetățenii noștri cumpără, ci și ce li se prezintă, ambalajele, dacă sunt voluminoase, mari, mici, dacă sunt prea mari și jumătate din produse trebuie până la urmă aruncate. Sunt lucruri la care lucrăm. În ceea ce privește pesticidele, În 2009, Parlamentul European și Consiliul a adoptat un nou cadru legislativ, un regulament uh, referitor la pesticide și a fost nevoie să reexaminăm o parte dintre pesticide care sunt pe piață și care deja aveau o, o clauză de caducitate care mm, se referea la retragerea lor. Deci, am stabilit un cadru de timp în care această revizuire acestor pesticide va avea loc în conformitate cu noua legislație. Cam asta e exercițiul. În ceea ce privește Peng Peng și clonarea. Așa cum am spus, în discuțiile cu doamna Liotard, care au fost uh, pe durata întâlnirii de consolidare destul de extinse, am promis să ne angajăm să facem un studiu de impact în care să se analizeze în detaliu această chestiune a clonării. Uh, etichetare și așa mai departe, numărul de generații și toate chestiunile menționate aici vor fi parte a acestui studiu de impact. Vom face acest lucru așa cum am promis, dar nu putem alege o soluție, uh, să spunem, de urgență, să spunem că putem uh, scurta un astfel de studiu de impact, un astfel de o un astfel de examen. Cred că pe la finele lui 2013 vom avea rezultatele pe care vi le vom prezenta cu privire la clonare și apoi putem discuta legislația pe clonare specific. Așa cum am și promis că vom face. Eu aș vrea ca până atunci, fără să mai așteptăm finalizarea acestui exercițiu de studiere a clonării, să trecem mai departe cu directiva privind produsele alimentare noi, dacă doriți, și să abordăm cele menționate de dumneavoastră referitoare la clonare în această nouă revizuire pe care am putea o introduce foarte repede dacă ne concentrăm pe produse alimentare noi. Aici, dacă facem acest lucru, putem include un aliniat care să limiteze clonarea fără să intrăm în detaliile pe care le-am discutat. Și în acest fel vom avea o legislație sau ceva în legislație care să ne ajute să controlăm Peng Peng și alte organisme clonate. Asta este sugestia mea dar dumneavoastră sunteți cei care trebuie să-mi spuneți dacă vreți să urmăm această cale sau nu. Putem face asta, deci să alegem această cale rapidă, directiva privind produsele alimentare noi cu um, ceva spus și despre clonare și apoi să așteptăm o legislație privind clonarea extinsă pe baza acelui studiu de impact. Sau așteptăm și le abordăm împreună când va fi făcută propunerea pentru clonare. Aștept din partea dumneavoastră să ne spuneți în ce direcție vreți să mergem. Profilele nutrienților, Aici încă mai studiem și mai um, încercăm să vedem cum putem um, aduce în discuție acest lucru. Nu e ușor, dar um, vor exista răspunsuri și aici. Mulțumim domnului comisar pentru răspunsurile atât de precise și de concrete la întrebările puse de coordonatori. Aceste întrebări pot fi puse și la conferința Rio 20 Plus, fiindcă e vorba de măsuri concrete pe care trebuie să le introducem pentru a reduce volumul deșeurilor alimentare. Domnul Potocnic a spus că va discuta despre aceste lucruri concrete la Rio. Începem acum cu a doua rundă de întrebări. Avem 14 membri care s-au anunțat ca dorind să pună întrebări și vreau ca fiecare să aibă ocazia să facă acest lucru. Ceea ce înseamnă că e bine să ne limităm la un minut jumate per întrebare pentru a putea apoi să dăm ocazia domnului comisar să răspundă François Grostet și apoi Lenis Volmort. François Grostet. C'est vraiment dommage. Este într-adevăr păcat că nu avem decât un minut și jumătate la dispoziție. Sunt uh, raportoare pentru programul de sănătate și domnule comisar, doresc să vă felicit pentru că ați obținut uh, o creștere de fonduri uh, din prevăzute de comisie. Deci uh, aceasta este chiar o realizare în condiții de criză. Știți că am un dezacord cu dumneavoastră în ce privete titlurile. Dumneavoastră spuneți sănătate în favoarea creșterii. Eu aș vrea să fie sănătate și creștere economică, pentru că uh, noi am vorbit deja despre asta, dar Uh, nu are rost să insistăm acum asupra acestei dispute. În ce privește repartiția bugetară asupra celor patru obiective ale programului, uh, uh, cred că favorizează prevenirea bolilor și combate amenințările sanitare, dar este nevoie să ne gândim și la consecințele îmbătrânirii populației. De aceea trebuie să colaborăm cu dumneavoastră și cu președinția daneză. Vreau să abordez și un alt subiect. Este vorba de supremația galopantă a produselor chinezești care în plan uh, sanitar ne îngrijorează pentru că există acum o explozie a bacteriilor și um, există multe produse chinezeti care uh, atunci când sunt controlate uh, practic se dovedesc a fi un eec. Deci uh, tot felul de date, fie că este vorba despre roșii, despre tot, sunt problematice. Este o situație foarte gravă și să ne gândim și la poluarea cu metale grele a solului uh, în, pentru agricultura chineză. Eu aș vrea să ne furnizați câteva precizări în legătură cu aceste aspecte care mie mi se par a fi foarte grave. Glenis Wilmot și după aceea doamna Schnellhardt. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru prezență, domnule comisar Dali. Sunt de acord, dar trebuie să fie sănătate și creștere, nu sănătate pentru creștere. Și sper că nu se va schimba um, um, accentul pus pe uh, prevenție. Uh, mă bucur că vom avea propuneri în acest sens, pentru că lucrurile nu funcționează. După cum vă și așteptați, uh, pe mine mă interesează foarte mult uh, um, tutunul Uh, cunoaștem cu toții impactul tutunului asupra sănătății publice, uh, costul uh, asupra sistemelor de sănătate. Cunosc munca dumneavoastră și știu că ați făcut foarte mult, dar sunt, sunt dezamăgită că vom avea propunerea doar la finalul anului. Aș fi vrut să o vedem deja această propunere. Așteptăm deja de foarte mult timp. Sper oricum că această propunere nu va mai fi întârziată. Sper că vor exista măsuri în propunerea dumneavoastră pentru a, a combate acest subiect. Știu că ați fost supus unor multe activități de lobby. Uh, știu că una dintre probleme este contrabanda. Dacă alegem să avem uh, uh, un ambalaj fără marca produsului, Sper totuși să, să veniți cu propuneri în acest sens uh, și sper că propunerea dumneavoastră să vină cât se poate de repede pentru că este ceva foarte important. Mulțumesc, urmează Horst Schnellhardt, iar apoi Iolainen. Mulțumesc, domnule comisar. Dacă sunteți aici, vă voi întreba dacă ne-ați întrebat dacă dorim ca directiva cu privire la alimentele noi uh, să o discutăm cât se poate de repede. Da, eu sunt de părere că da, nu știu dacă colegii vor fi de acord. Domnule comisar, de multe ori facem o grămadă de legi și statele membre nu le aplică și vedem asta la, de exemplu, găinile în baterii. Multe state membre nu au aplicat aceste prevederi. Uh, Există motive sau sancționați aceste uh, state astfel încât legile noastre să fie aplicate? Apoi, rezistența la antibiotice este ceva ce ne preocupă uh, foarte mult. Planificați o măsură echilibrată în domeniul uman și în domeniul animal sau vă concentrați numai într-o singură direcție? Apoi, în ceea ce privește legea uh, sănătății, o așteptăm uh, de mult timp când va veni și va include ea uh, modificarea controalelor pentru că este ceva complicat. Același lucru se referă la medicamentele din domeniul veterinar. Iar apoi aceste programe frumoase, cum ar fi cele uh, pentru sănătate, fac uh, o impresie bună în statele membre și așa putem um, promova Europa. continuați așa. Vă mulțumesc, Iolaine, apoi Corin Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar, în, uh, în comisia noastră. Head for quote, dacă ar fi să traduc asta în germană, nu ar fi uh, um, health for growth. Nu ne spune mare lucru și dacă ar fi să traducem în germană, nu cred că ar fi foarte bine primit. Alimente noi și clonare, am avut um, discuții în rândul coordonatorilor, cred că este logic să separăm aceste două pentru că împreună nu putem să ajungem la un acord. În ceea ce privește alimentele noi, tot ce era de spus s-a spus, dumneavoastră uh, ne asigurați că la începutul anului 2013 va veni o lege cu privire la clonare. Noul președinte, Matias Grote, ar trebui să vă transmită un semnal. Uh, majoritatea coordonatorilor au fost de părere că ar trebui să facem asta. Un al treilea punct al șaptelea program de acțiune pentru mediu, eu sunt raportor și avem un întreg capitol cu privire la mediu și sănătate. Plenul uh, săptămâna trecută a solicitat un al doilea program pentru mediu și sănătate pentru că ultimul este din anul 2004. Nu știu dacă lucrați la asta sau colegul dumneavoastră, dar există foarte multe legături între sănătate și mediu. Ultimul punct, uh, cancerul de piele. Tocmai mă întorc de la un congres de la Copenhaga. În anumite țări există o reglementare că sub 18 ani nu ai voie să mergi la solar, pentru că se știe că aceste uh, solare uh, provoacă mm, cancer, având în vedere și populația care îmbătrânește în Europa, există din ce în ce mai multe cazuri de cancer de piele. Există bune practici și poate că ar trebui totuși să ne spuneți ceva despre asta. Vă mulțumesc foarte mult, Corin Lepage. Nu văd. Dacă nu, îi dau cuvântul doamnei Evans. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc, domnule comisar. Ați menționat că vă așteptați la un acord politic în uh, Consiliul din iunie cu privire la OMG-uri. Știm că legislația s-a schimbat anul trecut pentru a permite uh, urme de OMG-uri neautorizate în uh, nutrețurile animale și acum uh, doriți să permiteți asta și în alimente și am vrea să, uh, am vrea să ne asigurați că nu veți veni cu o propunere și în ceea ce privește uh, semințele, pentru că cunoaștem nivelul opoziției față de OMG-uri în întreaga Uniune Europeană și asta cred că ar duce la, o, la obiecții mari din partea Parlamentului European, dar mai ales și din partea cetățenilor care doresc mai multe restricții în domeniul OMG-urilor. Vă mulțumesc! Pilar Ayuso și apoi Karin Kallenbach. Doamna Ayuso, vă rog. Mulțumesc, domnule comisar, pentru explicațiile dumneavoastră. În ceea ce privește farmacovigilența, aș fi de acord cu ceea ce spunea doamna Evans. Însă în ceea ce privește bunăstarea animalelor, bineînțeles că este important ca acestea să fie într-o stare bună, însă avem un milion de semnături uh, la petiția pentru transport. Însă cât va costa? Cât vor costa toate aceste lucruri? Pentru bunăstarea animalelor nu avem nevoie de semnături, avem nevoie de EFSA și de rapoarte științifice. EFSA spune că nu transportul este problema, ci condițiile în care are loc transportul. Când vorbim despre bunăstare animale, vorbim și despre interese economice, care sunt foarte clar expuse. De multe ori discutăm mai mult despre mediu decât despre bunăstare animală. În zonele rurale, nu poți să ai un abator la fiecare 100 de kilometri pentru că standardele pe care trebuie să le respecte sunt foarte ridicate și nu este viabil din punct de vedere economic să existe uh, abatoare peste tot. De aceea animalele trebuie să fie transportate vii. Toate aceste subiecte sunt importante, dar de asemenea importăm animale din state terțe care nu respectă aceste criterii. Deci fie aceste standarde devin globale, fie mai bine nu le avem. Unele ouă sunt produse de găini care sunt ținute în baterii mult mai mici decât ale noastre. Trebuie să explicăm asta oamenilor. Mulțumesc și Karin Kallenbach. În primul rând, îi mulțumesc domnului comisar pentru disponibilitatea de a discuta cu noi. Am trei puncte. Directiva referitoare la uh, produse, o așteptăm, aș, uh, produse de tutun și aștept fapt uh, și ceva cu referitor la substanțele um, toxice și care dau dependență în aceste produse. În ceea ce privește programul, al doilea program de sănătate, uh, sunt de acord cu, cole, cu colegul Leinen, nu este un titlu bun, din punctul meu de vedere, um, conștientizarea, informatizarea informarea cetățenilor cu privire la acest sistem este foarte importantă, pentru că nu ajută la nimic să existe un program dacă nu este cunoscut. Apoi, în ceea ce privește um, politica agrară, multe probleme pe care le discutăm noi aici vin dintr-o politică agrară care nu se duce în direcția cea bună. Vă mulțumesc, doamna Kallenbach. um, comisia noastră și-a schimbat um, uh, sau um, domeniul și-a schimbat numele, nu se mai numește uh, sănătate populară, se numește sănătate publică în Germania asta. Domnule comisar, vă dau cuvântul, iar apoi alt colegi vă vor adresa întrebări. Vă rog. Da, este clar, avem o, o dezbatere cu privire la titlul programului. Sper ca uh, substanța, conținutul programului să fie mai bine acceptat decât uh, titlul. Vă asigur că nu ne vom certa pe titlu, dar cred că trebuie să ajungem și, da, vom, va trebui să ajungem la un titlu bun. Creștere și sănătate, pentru mine, nu este logic. Pentru că creșterea și sănătatea sunt pe picior de egalitate în programul nostru și nu-mi place asta, pentru că nu punem creșterea pe același nivel cu sănătatea când este vorba de uh, proiectare, de elaborarea unui program de sănătate. Să spunem că creșterea este o funcție a sănătății? Da, aș putea spune asta. Însă eu am vorbit cu doamna Groste despre asta și cred că ar trebui să uh, găsim o descriere a ceea ce, uh, ref, a, care reflectă programul așa cum este el uh, propus. De ce introducem creșterea aici? Să fim sinceri. Introducem creșterea pentru că creșterea a devenit cuvântul cheie care deschide uși bugetare. Asta este realitatea când vorbesc despre sănătate. Nu îmi place să vorbesc despre uh, Uh, aspectele economice ale sănătății. Ură să vorbesc despre asta, dar suntem politicieni, suntem pragmatici. Și știu că pentru a deschide uh, ușile bugetare ale programelor noastre de sănătate, trebuie să îmbrac programul de sănătate în uh, creștere și jargon economic. Trebuie să facem asta și asta încercăm să facem pentru a ne atinge obiectivul final de a uh, furniza servicii de sănătate tuturor cetățenilor noștri, fie ei cât de bogați, uh, fie ei în oricare colț al Europei, fie ei membri al oricărei etnii. Și numai așa vom uh, asigura și durabilitatea sistemului nostru de sănătate. Asta este cea mai mare grijă pe care o am eu. Și vă mărturisesc asta, am spus-o și ieri în Danemarca ministrilor de sănătate. Trebuie să ne asigurăm că nu vom uh, conduce uh, prăbușirea sistemului de sănătate în Europa. Presiunile cresc asupra acestui sistem de sănătate și nu vreau să merg în direcția asta pentru că am discutat mult despre asta, dar uh, trebuie să ne schimbăm perspectiva, trebuie să vedem metodologiile de finanțare europene, să, investă, să investim în sănătate, în inovație, în acest domeniu în general. Și dacă nu facem asta, vom avea mari probleme. În ceea ce privește China, pot să vă spun că multe produse din China nu sunt autorizate. De exemplu, carnea carnea de vită, de porc și de oaie. Produsele lactate sunt verificate în mod sistematic din cauza melaminei și produsele pe bază de orez sunt și ele testate sistematic. Și vă asigur că facem tot ce putem pentru ca produsele de risc să fie controlate în mod complet. Și devine destul de frecvent acest lucru de fiecare dată când am un dialog cu uh, colegii chinezi, insistăm asupra calității și mă bucur să văd că fac și progrese în acest domeniu. Societatea lor se schimbă, uh, bunăstarea crește în China uh, și cetățenii devin mai, uh, mai stricti în China, au cerințe mai mari, își orientează economia asupra consumului intern și nu se mai bazează numai pe export. Și asta aduce aspectul standardelor și a cerințelor consumatorilor. Motul meu este calitatea la sursă, să îi ajutăm să aibă calitate în zonele lor, în, în unitățile lor de producție. Apoi, tutunul. Aș fi vrut să se întâmple ieri. Am discutat despre asta, însă Trebuie să vă mărturisesc, sincer, că mă simt ca un somon care înnoată împotriva curentului. Nu e ușor. Voi continua să investesc toate eforturile pentru a ne asigura că vom avea o propunere substanțială care va atinge, într-adevăr, obiectivele pe care ni le-am stabilit. Obiectivele de a reduce fumatul, dar mai ales de a reduce fumatul în rândul tinerilor și mai ales în rândul tinerelor, pentru că, din păcate, statisticile ne arată că numărul tinerelor care fumează crește. Sunt, uh, uh, mă voi implica în acest domeniu și voi continua să Promovez acest subiect cât se poate de mult. În ceea ce privește alimentele noi, nu voi reveni. Sunt de acord cu opinia dumneavoastră în ceea ce privește uh, programul și eu aș dori această uh, propunere cât se poate de repede și dar nu voi face altă sugestie o altă propunere care uh, ar necesita foarte mult efort. În ceea ce privește lipsa implementării legis legislației, este adevărat. Întrebarea este ce fel de mijloace avem uh, pentru a sancționa. De multe ori acestea sunt prevăzute în legislație. De multe ori putem acționa, însă când este vorba de anumite elemente ce țin de control, putem să sancționăm, dar să ne uităm la ce s-a întâmplat cu directiva referitoare la găinile ouătoare. Nu am putut acționa înainte de pe sfârșitul perioadei de tranziție. Să, analiz, să vedem ce se întâmplă acum cu directiva privind uh, scroafele. Nu putem lua nicio decizie înainte de finalul acestui an. Putem să ne uităm, să solicităm informații din partea statelor membre și facem asta, însă, în ceea ce privește scroafele, de exemplu, eu discut deja aspectele cu statele membre pentru a, în primul rând, avea informațiile uh, nivelului de aplicare a legislației. Iar apoi trebuie să vedem ce fel de acțiuni vom lua, ce fel de planuri de acțiune vom face și apoi ce fel de uh, planuri de acțiune vom pune în aplicare pentru cei care nu respectă prevederile. Să nu uităm, carnea de porc nu este așa de ușor trasabilă ca și ouăle. Deci asta uh, ne va confrunta cu o problemă extraordinară de a putea verifica fermele uh, neconforme. Și aș dori ca dumneavoastră, deputați, uh, să lucrați în propriile state membre și să depuneți presiune astfel încât directiva să fie aplicată. Mâine voi fi la Luxemburg, voi discuta cu miniștrii de agricultură și vă asigur că uh, voi pune accentul pe acest uh, subiect. Așa cum voi face și cu toate celelalte subiecte care necesită aplicare adecvată. Dar trebuie să menținem, uh, să punem lucrurile în perspectivă. Din experiența mea cu directiva referitoare la găinile ouătoare, trebuie să fim precauți uh, cu privire la modul în care legiferăm în viitor legiferarea unei perioade de tranziție de 12 ani, da, foarte bine, eu nu am niciun fel de obiecție, dar pentru numele lui Dumnezeu trebuie să atașăm asta, să acompaniem asta de un program de acțiune și de o monitorizare a ceea ce se întâmplă în statele membre. Să există un fel de autoritate care să intervină, să acționeze când uh, vede că lucrurile nu merg în direcția cea bună. Sugestia mea este că atunci când legiferăm, să legiferăm și gândindu-ne la controle pentru a ne asigura că implementarea poate fi, să spunem așa, impusă statelor membre. Eu, în ceea ce privește programul uh, referitor la sănătate și mediu, sunt de acord. Sănătatea și mediul sunt foarte strâns legate contaminarea, de exemplu, de la depozitele de deșeuri, uh, clima, toate acestea uh, sunt factori în, uh, în sănătate. Solariile, de exemplu. Și trebuie să spun că de curând am adoptat un regulament pentru a limita puterea uh, ult razelor ultraviolete permise în aceste centre de bronzare. Deci lucrăm și la asta. Doamnă Evans. Am introdus prezență de nivel uh, scăzut, o soluție tehnică pentru a măsura Uh, organismele modificate genetic în nutrețuri. La ora actuală uh, încercăm să evaluăm experiențele uh, în urma acestei decizii. Noi credem că nu există um, efecte negative cu privire la asta. Vom sugera același tip de soluție tehnică de a măsura uh, nivelul zero în alimente. Doamna Iuso, în ceea ce privește transportul animalelor, am mai discutat acest subiect, înțeleg poziția dumneavoastră. Și de asemenea EFSA ne-a consiliat cu privire la asta Mm, sfaturi care, bineînțeles, uh, pot fi uh, interpretate în mod diferit. Tot ce pot să vă spun este că lucrăm la asta. Bunăstarea animalelor și poate pot să revin la întrebarea domnului Schnellhardt. Bunăstarea animalelor este importantă pentru noi. este prevăzută în tratatul de la Lisabona ca una dintre valorile europene și considerăm că este misiunea noastră. Întrebarea se referea la bunăstarea animalelor, bunăstarea oamenilor, unde este echilibrul. Eu aș spune că bunăstarea oamenilor depinde de bunăstarea animalelor. Întotdeauna puterea noastră a fost și poziția noastră a fost că bunăstarea animalelor asigură bunăstarea oamenilor, pentru că asigură calitatea alimentelor și securitatea alimentelor. Karin, uh, a da putere oamenilor. Da, este, ceea ce, este ceva despre care am vorbit ieri la Copenhaga. Aceasta este noua paradigmă a politicii. Oamenii nu ne vor lăsa pe noi uh, politicienii, să-i tratăm cu condescendență. Trebuie ca ei să aibă putere. Și acest lucru vine din informare. Dar nu numai informare, este ceea ce numeai tu alfabetizare sau educație cu privire la cum să interpretezi această informație și să o aplici la situația ta personală, care poate să fie diferită de cea a vecinului tău. Acest lucru este valabil dacă ești un pacient, dacă vorbim despre etichetarea alimentelor și așa mai departe. Și când uh, este vorba de consumatori, apelul meu este întotdeauna să le dăm putere consumatorilor. Și încerc să fac același lucru în ceea ce îi privește pe pacienți în domeniul uh, sănătăților, sănătății. În ceea ce privește PAC, am o relație foarte bună cu Dacian, lucrez strâns, în strânsă colaborare cu el, dar după cum uh, v-ați dat seama, avem foarte mult de lucru, n-aș mai vrea să iau uh, din competențele domnului Cioloș. Vă mulțumim, domnule comisar. Avem ultima rundă de întrebări acum. Întrebări din partea colegilor. Primul va fi Paul Poc, Krypton Arsenis, domnul Sanunis, Judith Merkis, domnul Sonic, domnul Fielnar și doamna Oconi. Nu în ultimul rând, bineînțeles, Pavel. Uh, I... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc domnului comisar pentru eforturile întreprinse în domeniul combaterii cancerului. Este un subiect foarte serios și uh, în ce privește parteneriatul european uh, până în 2014 pentru combaterea cancerului, apreciez uh, continuitatea angajamentului pentru ca acest program să poată fi încununat de succes. Poate că în anumite uh, aspecte ar trebui să fie mai bine definit, dar voi încerca să vă sprijin în acest sens. Mulțumesc, Pavel. Criton Arsenis. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului comisar pentru prezență. I-am întrebat pe cetățenii din Grecia în legătură cu ceea ce ar trebui să vă întreb astăzi. Există o serie întreagă de subiecte, telefoanele mobile, există alertele uh, uh, și există grupuri de persoane, categorii de persoane, femeile gravide, alte uh, persoane care sunt expuse mai mult uh, Uh, și există și telefoanele handfree, Bluetooth, uh, care ar putea reduce riscul. Când semnalul este bun, când evităm să folosim uh, telefonul atunci când conducem vehiculele, autovehicul sau ne aflăm în tren, riscul este redus. Dar cum putem să informăm pe cetățenii noștri în legătură cu aceste expuneri la risc? În ce privește organismele modificate genetic, de asemenea, cetățenii ne roagă să existe o etichetare obligatorie a produselor uh, atunci când alimentele se bazează și pe organisme modificate genetic. Când vom primi o propunere din partea Comisiei în acest sens? Și în cele din urmă, în uh, țara mea există preocupări în legătură cu medicamentele generice se spune că ar fi mai periculoase eh, decât eh, celelalte medicamente. Aș vrea un punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumesc, Criton. Următorul vorbitor, domnul Sanoni. Și după aceea, doamna Judith Marquis. Domnul Zanoni, vă rog. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență, pentru a ne răspunde la întrebări. Am o întrebare care ține de siguranța alimentară pentru nou-născuți. De curând au fost menționate substanțe dioxină în, în laptele matern. Este un interes și o preocupare a cetățenilor. Există și asociații de medici care se ocupă de asta. De curând în Roma a avut loc o conferință în acest sens. Problema este că nou-născuții se hrănesc de îndată ce s-au născut și primesc hrană contaminată cu dioxină. Asta este deja certificat prin analize care au făcut și se pare că asta se întâmplă în uh, zone în care sunt uh, instalații pentru incinerare, pentru producere de ciment și așa mai departe, care instalații funcționează conform uh, standardelor. Și atunci se pune întrebarea cum stăm cu efectul cocktail față de toate aceste poluări ale mediului. Și aș vrea să vă rog să-mi spuneți dacă sunteți la curent uh, de această situație și ce părere aveți. Și mai ales ce puteți face pe fond pentru a rezolva această problemă care nu e de aici de acolo. Mulțumesc! Grazie. Next speaker. Mulțumesc, Judith Merkis și după aceea Bohuslav Snolic. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența în mijlocul nostru. Judith Merkis întâi, spune președintele, și după aceea domnul Sonic. Bun. Judith, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru faptul că ați uh, răspuns la acest bombardament de întrebări pe care, uh, la care v-am supus. Și am și eu câteva întrebări. Prima se referă la nanoparticule și nanotehnologie. Nu avem o strategie specifică. Nu avem o foaie de parcurs privind nanoparticulele până în anul 2050. Probabil că nanotehnologia este o chestiune a viitorului și există anumite aspecte legate de această tehnologie care încă nu au fost uh, analizate. Mă refer la disiparea nanoparticulelor de argint, de pildă, în mediul înconjurător. Cu uh, consecințe care încă nu au fost studiate cu seriozitate. S-a uh, constatat deja că Asemenea, uh, nanoparticule de argint duc la scăderea fertilității la anumite specii de animale și eu cred că uh, efectul uh, ar fi și asupra sănătății oamenilor și asupra sănătății animalelor. Deci eu mi-aș dori să existe o reglementare. Știu că ține de resortul domnului Tajani, dar cum sănătatea este și în atenția noastră, Oare se dorește o reglementare în ce privește etichetarea produselor de acest tip? Cealaltă întrebare se referă la sectorul animalier. Uh, uh, este vorba de nutrețul pentru animale și, nu în ultimul rând, încă de când ați venit prima dată în Parlament, am avut o întrebare legată de transportul animalelor și dumneavoastră spuneați că până la finele acestui an ați dori să existe o reglementare în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult. Domnul Sonic, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să mă refer la o directivă legată de uh, tutun. Aici cred că atractivitatea trebuie să fie redusă, pentru că acum se încearcă scoaterea pe piață a unor uh, țigări uh, cu diverse uh, arome pentru a le spori atractivitatea, deși de fapt ar trebui să reducem această atractivitate. Eu aș vrea să atrag atenția și asupra unor elemente care sunt fundamentale, elemente tehnologice eh, care joacă un anume rol în cultivarea tutunului și eh, de asemenea la un produs tradițional mentolat. În Finlanda și Polonia eh, există acest produs în Polonia de aproximativ 100 de ani, deci chiar este un produs tradițional. Este un produs propriu care, din păcate, are afecte și mai negative eh, la fumători. Domnul Fielner. Mulțumesc foarte mult. Eh, noi am avut discuții legate de articolul 8 privind directiva legată de tutun și la produse suedeze și uh, sunt multe aspecte uh, discutabile. Aș vrea să știu însă ce ar fi spus francezii dacă noi am fi interzis vinul roșu și am fi impus vodka în schimb. Bun, există foarte multe uh, opțiuni. Mass media uh, din uh, Suedia a vorbit de, despre o intenție a unei comisii de a interzice anumite produse aromatice care se folosesc deja de 200 uh, de ani dar eu uh, cred că uh, uh, există și posibilitatea de a nu a interzice produsul, ci de a interzice uh, tehnologia. Pentru că în Suedia există foarte mulți uh, consumatori ai acestui produs. Ei ar fi dispuși să renunțe la tabac, dar nu ar vrea să fie obligați de către comisie să uh, se, să folosească alte țigări, deși toată lumea știe că ele pot să aibă un efect letal. Deci, în locul de a avea uh, această discuție uh, legată de interdicții care să vină pe ușa din dos, eu cred că ar trebui să fim mai direcți. Mulțumesc, Christopher. Și doamna Oconi, ultima intervenție. Merci, président, monsieur le commissaire. Tout... Mulțumesc, domnule președintele, domnul comisar. Tematica pe care doream să o abordez a fost practic atinsă deja. Vreau să vorbesc despre tabac, despre produsele importate din China și doream să vorbesc despre problemele uh, legate de uh, găini. Deci, găinile ortoare. Și pentru că toate aceste subiecte au fost abordate, aș vrea, domnule comisar, să ne promiteți ca data viitoare să îmi dați mie uh, cuvântul prima pentru a putea să mă refer la ceea ce mă preocupă. Și acum uh, cedez locul altor colegi. Klar, wenn man sie zuerst sieht und da, uh, dacă data viitoare veți fi prima care ridicați mâna, atunci pot să vă promit că veți fi prima care îi voi da cuvântul. Iar acum, domnule comisar, răspunsurile dumneavoastră. Ai, uh, ai. Cu mare plăcere vin aici să explic ce facem și să răspund la întrebări, însă încă o dată pot oferi Adică să vă stau la dispoziție pentru orice fel de feedback pe care mi-l oferiți între vizite. Putem avea și un astfel de contact. Vreau să rețineți că sunt foarte deschis, să vă aflu ideile și întrebările. Dorința mea este să avem un dialog constructiv care să ne îmbogățească de ambele părți. lucru care nu poate decât să ajute politicile viitoare. Feedback-ul constant din partea dumneavoastră, deci este unul apreciat. Deci nu acceptați să vi se dea cuvântul prima, ci dacă doriți să mă contactați, vă rog să faceți acest lucru. Am auzit comentarii referitoare la cancer și alte aspecte. Domnul Arsene s-a pus o întrebare cu privire la uh, Câmpurile electromagnetice. Întâi de toate, avem de-a face cu chestiuni care sunt de competența statelor membre. informația privind reducerea acestor riscuri, dar am înțeles comentariul dumneavoastră și în momentul de față, am cerut Comitetului Științific să revizuiască toate aspectele care țin de câmpurile electromagnetice și în funcție de rezultatul pe care îl primim de la ei, vom acționa pentru a promova interesul cetățenilor dacă trebuie ca aceștia să fie informați cu privire la posibila reducere maximă a riscurilor care rezultă din utilizarea telefonelor mobile, vom face acest lucru, fiindcă mob- telefoanele mobile astea sunt peste tot. Sunt și copii de 6-7 ani care au telefoane mobile. Sigur, aici părinții au un cuvânt de spus, dar Trebuie să înțelegem că e important ca oamenii să știe aceste lucruri, să fie educați despre cum să folosească aceste instrumente. Etichetarea organismelor modificate genetic. Etichetarea obligatorie a produselor OMG uh, de la animale care au fost hrănite cu organisme modificate genetic nu are un temei științific. Aici se spune că nutrețurile sunt degradate și sunt asimilate în structura am, complexului um, aminoacidic al animalelor. Un animal hrănit cu OMG-uri nu poate fi diferențiat de unul care nu a fost rănit cu OMG-uri. Și de aceea nu se poate face o analiză în acest sens. Va exista un studiu a unui evaluator extern. Pe durata acestui an va face un studiu în acest sens și încercăm să vedem ce se poate face aici. În ceea ce privește cazurile cu dioxina în rana pentru nou-născuți, avem cele mai dure reguli din lume. Avem programe de monitorizare care identifică orice caz de contaminare cu dioxină și când există produse de acest gen, ele sunt retrase de pe piață. Există obligația de testare pentru dioxină și alte substanțe. S-a întâmplat în Germania anul trecut așa ceva. Și sistemul s-a dovedit că funcționează. Există un sistem de trasabilitate și dacă e problemă, putem uh, depista de unde vine și să retragem problemele. Dar trebuie să acceptăm că dioxina e prezentă în mediu și uneori pot exista cazuri de contaminare. Însă, Uh, întotdeauna încercăm să controlăm aceste lucruri cât mai mult posibil. În ceea ce privește nanotehnologia, asta este un dosar din portofoliul meu și al colegilor de la industrie. Dialogăm pe acest subiect. Trebuie încă o dată să insist că directiva privind produsele noi, produsele alimentare noi, de care am vorbit, conține un prim pas pentru definirea nanomaterialelor. Am pierdut însă această ocazie fiindcă nu am ajuns la un acord în acest domeniu și acesta este unul dintre motivele pentru care am insistat ca această directivă să treacă prin toate procesele cât mai repede posibile, să nu o amânăm. Există așa de multe elemente în directiva respectivă care sunt utile pentru consumator, pentru ceea ce facem noi, încât e păcat să o lăsăm deoparte până ajungem la acord pe toate subiectele posibile, clonare și așa mai departe. Dar încă o dată nu este alegerea mea, ci a dumneavoastră. În ceea ce privește transportul, ne-am angajat să existe un raport cu privire la modul în care sunt puse în aplicare dispozițiile existente și, așa cum am spus, trebuie să încercăm și să găsim soluția corectă pentru transportul animalelor. Și eu zic că trebuie să ne întrebăm de ce e nevoie de un astfel de transport. Eu de aici pornesc. În ceea ce privește nutrețul, e un lucru pe care trebuie să-l uh, abordăm până la urmă. Domnul Sonic, tutun și substanțe, da, se face o diferențiere între arome, uh, de bază, cum ar fi vanilie, ciocolată, pina colada și așa mai departe. Domnul Sonic și domnul Fielder au întrebat asta. Deci facem o diferență între acestea și alte ingrediente care sunt necesare în procesul de producție. Știm că trebuie utilizate anumite substanțe pentru a upgrada anumite tipuri de tutun. Deci se face o diferențiere în acest sens. Și mentolul intră aici așa mai departe și asta mă ajută să ajung la aspectele care țin de partea ilicită. În ceea ce privește traficul ilicit, introducem, încercăm să introducem o trasabilitate pentru a identifica tutunul uh, contrafăcut și contrabanda cu tutun. Nu din scopuri de impozitare, fiindcă nu vrem țigări ieftine pe piață. Deci accesibilitatea este combătută în acest caz. Uh, avem uh, cu domnul Filner această discuție în mod constant și realitatea este că există o hotărâre judecătorească în acest sens. Așa stau lucrurile în realitate, dar derogarea există și uh, nu are cum fi atacată. Dar dacă vorbiți despre aromele de ciocolată pentru tutun de prizat, aceasta va fi uh, eliminată. Încercăm să o eliminăm. Despre asta este vorba. Mulțumesc. Noi vă mulțumim, domnule comisar, spune domnul președinte, pentru răspunsurile așa de detaliate și concrete și pentru ocazia de a avea acest schimb de vederi. Noi suntem responsabili cu mediul, sănătatea publică și siguranța alimentară și Joe a menționat acest lucru. A fost raportor pentru raportul de inițiativă pentru revizuirea ă, politicile și e clar că avem politicii de mediu și e clar că avem nevoie de un mediu bun, de o protecție a sănătății. Toate lucrurile au legătură între ele în ceea ce privește siguranța produselor alimentare și toate celelalte elemente, tutun și așa mai departe, o să avem o discuție detaliată. Ați văzut că întrebările au fost puse într-o anumită direcție dumneavoastră sunteți responsabili pentru politici de sănătate și protecția consumatorilor și asta e o politică ce arată celor 500 um, de milioane de cetățeni europeni că vrem să îmbunătățim standardele de sănătate, de mediu,